Muy bien, vamos a comenzar entonces la sesión de tarde. Y en lo primero que quiero Bună ziua, și domnilor. Aș dori să salut pe toți uh, la reuniunea noastră de după amiază și pe petiționari. Aș vrea să vă spun că eu o să o înlocuiesc pe doamna președinte a reuniunii din această după-amiază pe doamna Mazzoni și va reveni dumnea ei în această după-amiază pentru a prelua președinția și moderarea. Începem uh, cu punctul 9 de pe ordinea de zi, o petiție a domnului Pocock de cetățenie irlandeză în numele Voice of Irish Concern for the Environment cu privire la îngrijorările provocate de adăugarea acidului fluorosilicic în apa potabilă din Irlanda. Și apoi petiția 211-2007, adresată de Walter Graham de cetățenie britanică în numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva fluorurării și a îngrij- despre îngrijorările adăugării acidului fluorosilicic în apa, în apa potabilă din Regatul Unit. Sper că petiționarii să fie în sală. Bun venit, o să vă dau cuvântul pentru a vă expune petiția mai târziu și uh, apoi vom avea un schimb de opinii cu comisia și cu uh, membrii. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați deputați, sunt aici pentru a îl reprezenta pe tatăl meu, uh, Robert Pocock, care a murit în mod neașteptat acum două luni. Uh, Aș prefera ca tatăl meu să fie în continuare aici, dar sunt totuși mândră să pot continua munca lui în ceea ce privește pericolele acidului fluorisilicic. Noi suntem singurii cetățeni uh, europeni care suntem obligați să înghițim uh, acid fluoridic prin fluorurare obligatorie. Din păcate, aceasta ajunge și în cafele, și în uh, biberoanele copiilor. Suntem obligați să înghițim flor fie că e vorba de persoane de 5 kg sau 50 de kg, dacă suntem pe dializă sau pe diabet, nu contează și dacă facem chimioterapie, suntem obligați să înghițim acest lucru. Ști, omul de știință suedez Arvid Carlson, care a câștigat premiul Nobel în, pentru medicină în 2000, spune că floridi, florarea este, cea mai, este una dintre cele mai uh, grave erori și este împotriva principiilor moderne de farmacologie. De aceea, foarte mulți cetățeni, împreună cu um, Comisia Europeană anul trecut și cu Comisia dumneavoastră în august anul trecut, Uniunea Europeană însă nu a reglementat uh, această practică de fluorurare obligatorie. În Irlanda, de asemenea, pentru noi, 10% uh, dintre cetățeni considerăm că este extrem de ciudat să nu există nicio obiecție din partea Comisiei Europeană. Guvernul și uh, Societatea Medicilor s-a referit la florurare ca la o măsură de sănătate până acum. Însă, definiția din dicționar este o chestiune, arată că această acțiune este una obligatorie și implică o acțiune concretă. Și în cazul florurării apei, această măsură vine dincolo de uh, um, gramele de flori conținute oricum în apă. Așadar, aceasta implică două probleme, această procedură. În primul rând, uh, florurarea în sine, care conține deci acidul fluorosilicic și în al doilea rând apa respectivă care rezultă din uh, uh hidrofluorosilic, acidul fluorosilicic și care se adaugă la apa potabilă. Deci este important ca uh, să nu se încalce directiva 2008-83 CE Uh, și de ce tatăl meu considera că se încalcă această directivă? Pentru că această substanță este, este folosită pentru a obliga uh, poporul irlandez de a, uh, de a înghiți cantități de flori spunându-se că este benefic pentru combaterea carilor. Însă orice substanță care are um, anumite proprietăți uh, nu este decât altceva decât un produs medicinal și deci se contravine directiva respectivă. Comisia a discutat uh, această directivă cu dumneavoastră, însă nu s-au referit concret la acest punct. De fapt, în schimb, au analizat apa pe, la care se adăugase acidul fluorosilicic. În 21 octombrie 2008, Comisia a spus și citez, apa potabilă de la robinet nu poate fi considerată ca un produs medicinal din, din oficiu. Însă eu nu vorbesc despre apa de la robinet, eu vorbesc de acidul fluorosilicic care se adaugă la apa potabilă. Această substanță este un produs medicinal și nu apa în sine. A fost prezentat cu singura intenție de a preveni o boală la nivelul populației. Aceasta a fost intenția statului irlandez din ziua în care a înalțiat această legislație. În 5 aprilie 1960 s-a ținut un discurs de către Ministerul de Sănătate, domnul McEntee, în Parlamentul Național din Irlanda. În acea zi, acum 53 de ani, ministrul a spus această măsură este menită să reducă incidența unor boli și boala respectivă erau de fapt carile dentare. Acum uh, să încercăm să ne uităm la ce s-a întâmplat anul, acum luna trecută, în mai 2013. Comentariile pe care le-a făcut ministrul nostru de sănătate, tânărul Alex White, în mass media irlandeză. Florarea apei este o ajustare a concentrării fluorului în apa potabilă pentru a preveni carile dentare. Fluorurarea, și aici vorbesc eu din nou, Uh, apei irlandeze este o activitate medicinală care implică adăugarea unui produs medical, medicinal la apa potabilă. Sunt convinsă că acest produs a fost adăugat uh, ilegal și în încălcarea legislației comunitare. În calitate de gardien ai tratatului și pentru ca să îmbunătățim legislația UE, Comisia ar trebui să acționeze și ar trebui de asemenea să îmbunătățească directiva uh, cu privire la uh, produsele medicinale. Acidul fluorosilicic, care a fost importat în Irlanda din Spania și a fost cumpărat de guvernul irlandez uh, pentru a combate carile, necesită o licență în conformitate cu directiva. Noastră Comisia, știți această procedură. Orice care este un produs medicinal are nevoie de o licență. De ce atunci acidul fluorosilicic nu este supus unei licențe din partea uh, bordului de medici din Irlanda? Cer uh, Comisiei pentru Petiții să mă susțină și să-mi susțină cererea ca uh, să se accepte faptul că acidul fluorosiricic este un produs medicinal cu conformitate cu legea europeană și să ne asigurăm ca Comisia să spună guvernul irlandez că e nevoie de aceea de o licență pentru acest produs medicinal. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să dăm cuvântul atunci acum comisiei și dau cuvântul domnului doamnei Sanco. Speak first and then I give the floor to my colleagues from DG Sanco. No, yeah? Sanco first. Uh, Domnul Sanco. Um, okay, my, my name is Florian Schmidt. I'm from Mă numesc Florian Șmici sunt de la DigiSanco. Lucrez la Uniunea Farmaceutică și răspunsul meu se limitează la aspectul pe care l-ați menționat dumneavoastră înainte, și anume că directiva cu privire la produsele medicinale este um, implicată în acest caz, cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, însă Punctul cheie este că fie apa tratată ca atare sau substanța care se adaugă la apa potabilă trebuie să fie considerate ca un produs medicinal. Ce am înțeles din intervenția petiționare este că se acceptă faptul că apa medicinală nu apa potabilă, îmi cer scuze, nu este considerată un produs medicinal, după părerea dumneavoastră, substanța care se adaugă la apă este considerată ca atare. În legătură cu aceste puncte și cu, cu clasificarea unor substanțe și a unor produse în calitate de produse medicinale, ar trebui mai întâi să explicăm, așa cum jurisprudența a afirmat-o de mai multe ori în cazurile din fața Curții Europene de Justiție, că clasificarea unui anumit produs ține de fiecare stat membru. Deci autoritățile naționale sunt cele care trebuie să clasifice anumite produse în, după caz la caz. Suntem uh, într-o situație în care acum unele state membre s-ar putea să considere aceasta ca un produs medicinal și altele nu. În principiu, așadar, nu pentru instituțiile europene, pentru comisie, nu comisiei revine rolul de arbitru sau de monitorizare în clasificarea produselor. Dacă cineva consideră că un produs este adus pe piață într-un anumit stat membru și că acest produs ar trebui să fie clasificat ca și medical, atunci poate că se poate întâmpla și reversul, se poate întâmpla să se fi fost clasificat, deși nu era un produs medicinal și responsabilitatea este la statele membre. Curtea Europeană de Justiție a afirmat în mod repetat că statul membru are responsabilitatea pentru a face acest lucru, ceea ce se întâmplă sub supravegherea curților naționale. Iată de ce considerăm așadar că responsabilitatea în acest caz este la statele membre. Dar chiar și dacă, de exemplu, în definiția pe care am, nu se ține cont de definiția aceasta, așa cum este ea prevăzută în directivă, considerăm totuși că există dubii serioase în legătură cu acest produs și cu faptul că este un produs medicinal. În primul rând, am vrea să ne uităm la produsul ca atare, cum ajunge el la pacient în cazul unui produs medicinal, este vorba de pacienți. Dacă ne uităm care este produsul care ajunge până la urmă la cetățeni, deci la pacienți, produsul este apa potabilă. Și pacientul este cetățeanul. Produsul final este deci apa potabilă. substanțele care sunt adăugate unui produs uh, final uh, într-un stadiu intermediar sunt produse intermediare și nu pot fi considerate un produs medicinal ca atare. Sunt doar o parte a unui produs final. Deci dacă avem de a face cu produsul final apă potabilă, atunci substanța care se adaugă la apa potabilă este o substanță chimică și nu este un medicament sau un produs medicinal. Dacă am considerat în mod ipotetic că această substanță chimică care se adaugă la apa potabilă este deja un produs medicinal, ca atare, atunci adăugarea acestuia la un alt produs este considerată administrarea produsului respectiv. Dar ceea ce putem să reglementăm la nivel uh, european este doar uh, produsul ca atare la nivelul farmaciilor și nu administrarea produsului respectiv. Aceasta este din nou în competența autorităților naționale. Deci chiar dacă vom urma cazul că această substanță chimică, ca atare, este un produs medicinal, atunci legea europeană nu acoperă stadiul de după distribuirea acestei și administrarea acestei substanțe, ci acoperă doar partea de autorizare a produsului până la nivelul farmaceutic, deci până la nivelul din farmacii pentru că restul este responsabilitatea statelor membre. Din toate aceste motive, considerăm că produsul, directiva cu privire la produsele medicinale nu poate fi invocată pentru că nu ajută în niciun fel cererii petiționarului și anume în oprirea fluorurării obligatorie pentru că nu se aplică în acest caz specific. După cum spuneam înainte, nici apa potabilă, nici substanța care se adaugă la apa potabilă nu poate fi, după părerea noastră, considerată ca produs medicinal chiar dacă am spus la început că clasificarea substanțelor nu este în competența Comisiei, ci este în competența statelor membre. Muchas gracias. Eh, en nombre de Medio Ambiente, el señor Eugenio tiene ahora sí la palabra. Mulțumesc. Următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin de la uh, Direcția Generală Mediu, eu răspund de directiva privind apa potabilă și am discutat acest subiect. Au fost uh, un schimb de opinii în legătură cu această petiție privind directiva legată de uh, Uh, apa potabilă. Aș vrea să exprim uh, condoleanțele mele și numele uh, direcției mele generale în legătură cu vestea aflată, cu decesul petentului și vreau să spun că aranjamentele și angajamentele pe care ni le-am luat în legătură cu informarea legată de acest uh, subiect uh, este evidentă și vom continua să acționăm în acest sens. Made aware of the latest, uh... Și uh, știm care sunt până acum rezultatele cercetării. Am avut până în martie discuții pe tema asta. Vom comunica informațiile legate de acest subiect printre, și către autoritățile care au responsabilități în ce privește apa potabilă în Europa. Am dorit doar să insist asupra acestui aspect. Mulțumesc foarte mult. Iar acum doamna Harkin a cerut cuvântul. Aș vrea să pun două întrebări dacă efectele asupra sănătății uh, sunt negative, aș vrea să ni se spună acest lucru. Ce impact are acest produs asupra sănătății? Uh, după aceea uh, vă voi da cuvântul, veți avea timpul necesar pentru răspuns. În al doilea rând, a doua întrebare pe care mi-o pun în raportul pe care Comisia ni l-a trimis cu trimitere la directiva privind uh, apa potabilă, uh, valorile orientative în componența apei, se spune că Uniunea Europeană nu a legiferat în mod special această practică de fluorizare a apei potabile uh, în scopuri sanitare. Deci ține de competența statelor membre acest demers, ele trebuie să uh, gireze uh, această practică în ce privește riscurile asupra sănătății. Deci, uh, uh există, vă întreb, o asemenea reglementare, există studii uh, legate de efectul florului în apă Doamna Harkins, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și colegilor noștri uh, din partea Comisiei pentru explicații. Aș vrea și eu să uh, mă refer la anumite aspecte, dar îmi cer uh, scuze că după aceea va trebui să plec la, în alta comisie. Uh, eu am uh, studiat această directivă și am înțeles ce a spus că este de competența statelor membre să decidă, dar este clar că uh, orice combinație de substanțe care trebuie să aibă efect preventiv pentru sănătate trebuie analizat. Iar dacă acel stat membru, prin intermediul ministrilor săi de specialitate, constată că anumite substanțe sunt folosite pentru prevenirea unor uh, boli, asta uh, uh, înseamnă că acel stat analizează produsele adăugate ca fiind uh, produse medicinale, pentru că uh, uh, se pare că acest stat uh, îl folosește pentru, să spunem, produs de protecție a sănătății, dar nu îl introduce pe listă ca fiind un produs medicinal. În al doilea rând, este vorba despre carile dentare care ar urma să fie prevenite. Este uh, o maladie foarte răspândită în lume. Bun, deci trebuie să clarificăm, este un produs medical sau nu, dar pot să vă întreb, aveți cunoștință de decizii ale altor state ca acest produs, acidul fluorosilicilic, să fie adăugat în apă cu scop preventiv de combatere a carilor dentare? Pentru, și ultima întrebare pe care doresc să o pun. Dumneavoastră spuneți că există o reglementare legată de aceste produse doar când este vorba de produse farmaceutice. Dar um, dacă uh, o țară uh, folosește produsul pentru a preveni o fără să uh, aibă o licență de utilizare, atunci cred că avem o problemă. Eu constat că un stat membru care prin acțiunea sa uh, nu respectă directiva pentru că una spune alta face, cred că merită să fie uh, analizată situația de către comisie și aș vrea să îmi acordați un răspuns. După aceea îmi cer scuze că va trebui să plec. Mulțumesc, doamna Harkin. Îi voi da cuvântul din nou reprezentantului Comisiei. Nu știu cine dintre dumneavoastră dorește să răspundă. To reply, who is going to reply first? Okay, I, I reply. Voi răspunde în legătură cu directiva privind produsele medicinale și da, trebuie să vă furnizez o clarificare substanțială pentru o substanță ca atare nu poate fi un produs medicinal. Substanța este doar un element al unui produs medicinal. Există multe substanțe chimice care sunt elemente, componente ale unui produs medical, dar asta ă, nu înseamnă că fiecare asemenea substanță chimică este un produs medical chiar dacă este folosit într-un context uh, specific. Uh, deci există produse medicale pe piața europeană care conțin acest element chimic, dar uh, care este folosit și de autoritățile irlandeze ca fiind adăugat la apa potabilă. Dar Repet, nu poate fi vorba despre un produs medical, este o substanță activă. Doamna Harkis, pe mie mi s-a spus că acidul fluorosilicilic ar fi uh, nu un produs chimic conține și exigen este un uh, produs. Există aici trei elemente chimice care formează acest produs compact. În cazul acesta trebuie să-mi cer scuze, eu sunt jurist, nu sunt om de știință. Deci, uh, răspunsul meu era mai degrabă unul de natură juridică. Deci, uh, uh, aici este poate mai dificil să explic lucrurile. Poate că percepția mea este greșită. Bun. Dar chiar dacă este un element compus care poate fi uh, un, com- un component al unui produs medical. Însă produsele medicale sunt manufacturate, sunt produse finite și doar produsul finit este considerat a fi un produs Uh, farmaceutic care uh, se supune uh, prevederilor din directiva privind produsele farmaceutice. Deci, dumneavoastră nu veți putea să cereți decât la ca produsele medicale să respecte directiva privind medicamentele. Deci, în acest caz, este vorba despre apa potabilă. Mulțumesc. Ați avut două întrebări complimentare. Prima întrebare a fost legată de efectele asupra sănătății. Dar dacă analizăm acum efectele asupra sănătății al acestui compus, există diverse uh, posibilități de a întâlni acest produs odată adăugat la apa potabilă, dar Eh, poate eh, fi și un produs eh, compus în pasta de dinți. Deci, nu trebuie să analizăm doar apa potabilă, ci întregul spectru care poate, la un moment dat, să supună organismul la o suprafluorizare. Deci, în contextul actual în care colaborăm cu Organizația Mondială a Sănătății, nouă, uh, noi primim un uh, background științific. Cineva spunea că poate ceasul dumneavoastră electronic ar putea să uh, creeze această interferență cu microfonul. Sorry. Um, no, coming back to so. Bun. Revin atunci. Deci, analizând problemele legate de apa potabilă. Organizația Mondială a Sănătății uh, analizează uh, toate situațiile uh, expunerii organismului uman la diversele substanțe care sunt se regăsesc în apa potabilă, pentru că există și clor în apa potabilă. Deci, noi uh, urmărim impactul acestor uh, produse chimice asupra sănătății și există o adaptare, a gradare care a fost făcută anul trecut și s-a spus că nu există în clipa de față suficiente argumente pentru a schimba prevederile acestei directive privind apa potabilă. Sigur că uh, noi uh, încercăm, uh, Comitetul Științific, să revedem toate aceste prevederi. Există o expertiză care a fost publicată și a fost comunicată și se analizează aspectele legate de sănătate într-o gamă mai largă și Nici aici nu ă, cred că există concluzia că trebuie modificată directiva privind apa potabilă, dar ă, ă, de asemenea se recomandă ca statele membre să țină seama de anumite criterii atunci când este vorba de potențialul risc asupra sănătății. Uh, pentru că de acum depinde și de nivelul acidului fluorosilicilic care se găsește în apa potabilă de procentaj. El poate fi mai ridicat, poate fi mai scăzut. Deci acest nivel trebuie să fie sub limitele care sunt prevăzute în directiva privind apa potabilă. Deci, uh, aceasta este concluzia legată de uh, riscurile asupra sănătății. Dar în uh, expertiza Comitetului Științific veți găsi aceste aspecte și nu este vorba doar despre uh, problemele legate de apa potabilă, ci în general despre expunerea organismului uman la o suprafluorizare în contact cu uh, toate uh, substanțele care pot conține fluorul. Deci acestea sunt câteva elemente pe care doresc să le menționez. În ce privește directiva privind apa potabilă, noi am ajuns la concluzia că nu este nevoie o revizuire, există un proces uh, regulat, va trebui să uh, revedem această poziție, nu e vorba doar de florizare, există și alte elemente uh, care merită o analiză științifică uh, cu o anume ritmicitate, dar și directiva poate fi revizuită la 5 ani odată. Însă, în clipa de față, nu s-a luat o decizie în acest sens. În uh, noi dorim în continuare să primim informații în legătură cu aceste evidențe. Există și problema dacă alte prevederi legale trebuie să fie revizuite, pentru că în clipa de față, noi, conform concluziilor la care a ajuns Comisia, nu trebuie să revizuim alte prevederi legale. Este o chestiune care în clipa de față afectează trei state membre, nu toate statele membre, și analiza noastră se bazează și pe proporționalitate și pe subsidiaritate nu sunt chestiuni care trebuie neapărat să fie reglementate pe plan comunitar, pentru că statele naționale, de fapt, au competența și obligația să analizeze lucrurile acestea pe plan local pentru a modifica eventual lucruri. Thank you very much, eh, Mr. Mulțumesc. Da, aveți un ceas mai deosebit, vedeți. Doamna Harkin dorește din nou cuvântul. Da, foarte pe scurt. În primul rând, mulțumim încă o dată pentru explicațiile furnizate. Colegul de la DG Sanco spunea că nu trebuie să fie o substanță și, de fapt, eu dădeam un citat direct din directiva privind produsele medicinale. Eu cred că e bine ca cetățenii noștri să poate să se bazeze pe ce este scris în directivă pentru că nu se întâmplă așa întotdeauna, iar acolo se spune orice substanță, ori combinație de substanțe. Uh, motamo. Bine, ne putem întoarce la acest argument, însă am pus o întrebare și n-am primit un răspuns în ceea ce privește ce fac celelalte state membre uh, în legătură cu această substanță și substanțele medicinale pentru că vorba de fapt de trei state membre nu mai această situație, atunci nu trebuie să se reglementeze. Dar pentru că sunt numai puține state membre, atunci nu se reglementeze. Dacă ar fi fost mai multe state membre, poate era altă situație. Pe de altă parte, eu cred că orice cetățean irlandez trebuie să fie la fel de protejat ca orice alt cetățean din Europa faptul că sunt numai uh, puține state membre în această situație nu este un argument care uh, este valabil, cum că nu se reglementează pentru că sunt prea puține state. În ceea ce privește ceea ce ați spus, am citit și eu raportul la care ați făcut aluzie acum câteva luni. Acolo se vorbea de copiii mici, bebeluși, care uh, deci, uh, primesc lapte praf amestecat cu apă așadar și care ar putea să fie niște probleme de sănătate. Da, de acum câteva luni uh, datează acest articol și pe mine mă îngrijorează acest subiect pentru că se pare că ne apropiem de niveluri periculos de mari pentru această situație. Ați spus că există mai multe surse de acest acid, e adevărat, dar în ceea ce privește acești bebeluși de până la 9 luni, dar poate și mai mari, acești bebeluși care primesc lapte praf, s-a pus problema că ei ar putea fi în pericol și pe mine mă preocupă asta. Chiar dacă nu e vorba de multe, multe state membre în joc. Înțeleg ce spune Comisia, înțeleg uh, competențele care sunt invocate și nu vreau să uh, argumentez uh, pro sau contra, însă cred că nu am încheiat dezbaterea și că dezbaterea ar trebui să rămână deschisă, mai ales până nu avem date științifice absolut proaspete care să ne confirme sau să ne infirme ce se întâmplă și până nu se întâmplă asta, eu aș recomanda să menținem această petiție deschisă. Mulțumesc. Signora Harkin. Doamna Harkin, vă rog frumos. Vreau să vă fac o sugestie. Deci să menținem uh, uh, petiția deschisă, spuneți dumneavoastră, și asta spun și eu înainte să dau cuvântul petentei, însă ce se întâmplă cu autoritățile irlandeze? Uh, ele ar trebui să ne informeze la rândul lor și să ne spună ce se întâmplă, să comenteze asupra situației. Asta cred că ar fi foarte bine. Uh, în fine, și acum dau cuvântul uh, petentei care are dreptul să intervină încă o dată. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Vreau să spun că în situația actuală statul irlandez a preluat poziția Comisiei Europene privitor la această substanță ca și argument pentru a continua să administreze această substanță irlandezilor și vă spuneam că este o problemă globală, nu numai pentru bebeluși, și pentru orice altă categorie de vârstă. Ceea ce privește efectele secundare ale acestui proces, guvernul irlandez ne spune că nu există niciun fel de controversă și nicio discuție legată de aceste efecte asupra sănătății. Mie mi se pare o prostie mulți oameni de știință, inclusiv uh, lucrând pentru Agenția Europeană de Mediu, spun că acest proces uh, de fluoresilicizare nu poate fi susținut și există și alte date științifice care demonstrează că există probleme atunci când acest flor uh, este în cantitate prea mare, expunerea acestei substanțe este prea mare. Vreau să vă spun că acești uh, oameni de știință despre care vă vorbesc, uh, opiniile lor au fost uh, preluate și de alte instanțe, însă încă o dată mă gândesc că atâtea state membre nu acceptă uh, această contaminare, să-i spunem, a apei de băut și noi uh, totuși o facem. Oamenii de știință, vreau să vă spun că ne avertizează că riscurile expunerii la flor sunt mult mai mari decât orice alte beneficii care ar putea să rezulte din aceasta. Un om de știință, în special, a compilat aceste informații, le-a pus la dispoziția publicului. Uh, și vreau să vă spun că și irlandezii nu mai doresc această situație, nu doresc să li se administreze această substanță în fiecare zi. Atunci când uh, această apă este consumată, ea uh, practic uh, face obiectul unui consum aș reveni la acel om de știință suedez, Carlson, care a spus că se studiază acest subiect din anii 60 încoace, atunci când acest proces a început să fie folosit în Suedia. El spune următoarele. Nu poți să dai un medicament oricum și oricui într-o populație. Întâi trebuie să mergi la doctor acesta te întreabă ce probleme ai, uite, îți dau medicamente. Ce se întâmplă când te apuci să administrezi această substanță unei întregi populații? Iar această furnizare a apei florate uh, încalcă principii uh, de bază farmacologice și este clar că persoanele individuale reacționează diferit uh, în funcție de expunerea la anumite cantități de această substanță. Deci, este foarte clar că această variație individuală este foarte mare, chiar și când se dă exact aceeași doză. Iar atunci când apa de consum este tratată cu această substanță, atunci uh, nivelul de flori din anumite persoane poate să difere foarte mult, uh, indiferent de ceilalți factori. În sfârșit, mă întorc la ce a spus de la început. Mi se pare foarte, foarte bizar uh, ce ne spune Comisia pot să accept că avem în directiva privind uh, apa niște standarde legate de prezența acestui flor în apă. Însă nu e vorba aici numai de un singur act legislativ care trebuie să fie respectat. Dumneavoastră trebuie și noi trebuie să respectăm toate uh, legile europene. Și cu tot respectul pe care îl datorez uh, domnului de la DG Sanco, care ne spune despre produse medicinale, eu cred că vorbiți de o versiune din 1965 a directivei respective. Pentru că eu dacă mă uit pe propriul dumneavoastră aviz din 2008, acolo se spune că, conform directivei omonime, un produs medicinal este, poate fi considerat o substanță sau o combinație de substanțe care prezintă proprietăți care pot să prevină sau să vindece anumite boli eh, la oameni. Iată cum se prezintă sau care este definiția. Și atunci florul este prezentat ca prevenind cariile în acest context. Și mi se pare cel puțin ciudat că dumneavoastră persistați și spuneți că această substanță nu este un produs medical sau medicinal. Dacă nu este, atunci ce este? A fost adăugat sau pus în apă pentru a preveni apariția carilor dentari, dentare. Nu e ca și clorul care poate să fie adăugat apei pentru a ucide germenii, bacteriile, etc. Nu este același lucru. Florul a fost adăugat la apă în mod voit pentru ca acesta să intre în organismul oamenilor. În anii 60 exact asta au hotărât medi- guvernele, să trateze apa ca o substanță. Deci mi se pare că aici părăsim cumva logica și ce ați vrea dumneavoastră este pur și simplu caduc, obsolet și sunt foarte jenată că stăm astăzi în această situație în Irlanda și am venit aici, la Bruxelles, ca să vă cer ajutorul, pentru că situația este pur și simplu absurdă. Dincolo de birocrația europeană, trebuie să mergem dincolo de această birocrație sufocantă și să vă spunem că uh, Uh, Alex White, nu avem încredere în tine, nu mai vrem să ne mai dai tu medicamente și nici să pui acest flor în apă, deci poți să faci ce vrei, dar nu mai administra această substanță. De aceea eu vin aici și depun această petiție în fața dumneavoastră. Nu m-a plătit nimeni, dumneavoastră sunteți uh, plătiți să scoateți pe bandă rulantă legislația europeană. Această substanță este un produs medicinal uh, și pentru asta este, presupune o licențiere, o autorizație. Dumneavoastră îmi spuneți că nu e vorba de autorizație pentru că se invocă un alt act legislativ, mie, însă mi se pare absurd, pentru că pentru mine este vorba pur și simplu de un produs medicinal. Cred că mă opresc aici. Însă, ce pot să vă spun? Dacă nu ne puteți ajuta, este clar că este ceva în regulă cu legile. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Aș spune câte ceva, spune președintele. În primul rând, condoleanțe pentru decesul tatălui dumneavoastră. Am aflat că a decedat acum două luni, însă tocmai discutam uh, și suntem impresionați de modul în care pledați aici în fața comisiei noastre. Cred că reprezentați cu multă cinste cauza tatălui dumneavoastră. Vrem să vă spunem că la rândul nostru dorim să continuăm acest, această petiție, o lăsăm deschisă și atunci o să cerem și comisiei și, stat, și statului dumneavoastră Irlandei să vină din nou cu argumente, cu avize copiii, mă scuzați, în orice caz este foarte bine ca să primim în continuare informații, să avem datele la dispoziție pentru ca această uh, petiție să poată să rămână deschisă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și vă urăm mult succes! Vamos a continuar con la petición número 10. Continuăm acum cu următoarea petiție. E vorba de petiția din partea lui Naiden Shakarov de cetățenie bulgară, însețită de 12 semnături, privind centrala electrică uh, din Marița Iscoc și poluarea din împrejurimile orașului bulgar Zagora. Apoi uh, și petiția 1865 adresată de tot de cetățeni bulgari privind poluarea aerului și petiția 0257 pe 2011 de la, din partea lui Sveta Hristova de cetățenie bulgară cu privire la inițiativa cetățenească Aer Proaspăt peste Stara Zagora, însoțită de 30.000 de semnături privind poluarea aerului oraș, uh, din orașul Stara Zagora din centrul Bulgariei. Mi s-a spus de asemenea că doamna Zveta Cristova Îi dau cuvântul uh, domnului Cadrinov, și vă mulțumesc, domnule, această ocazie de a vă prezenta aici situația actuală în legătură cu această petiție. The ambient air in Stara Zagor. Trebuie să vă spun că situația din Stara Zagora există de mulți ani uh, poluare. Există uh, aproximativ uh, 160.000 de locuitori. Noi, pe 30 aprilie 2013, am primit un răspuns din partea Comisiei. Au fost declanșate două proceduri de încălcare a tratatului uh, împotriva Bulgariei este vorba despre valorile de uh, hidrogen sulfurat care poluează și de pulberi în zona Stara Zagora. Trebuie să vă informăm că în anul 2012 în Stara Zagora a existat o nouă uh, gravă violare a directivei privind calitatea aerului în Europa, directiva adoptată în anul 2008 Conform directivei, Republica Bulgaria, membră a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, are obligația de a respecta valorile limită pentru dioxidul de azot de la 1 ianuarie anul 2010. Aceasta este o cerință a directivei iar eu am în față directiva. Perioada uh, uh, pentru uh, dioxidul de azot uh, este de o oră și valoarea limită este 200 de micrograme pe metru cub, care nu trebuie să fie depășite de mai, de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic. În anul 2012, această valoare limită a fost depășită de 33 de ori în cadrul unei luni calendaristice în luna noiembrie și nu a existat nici un fel de informare a populației în legătură cu acest grad ridicat de poluare, eh, care ar fi fost de fapt o obligație de informare a autorităților aceste date le avem de la stația de măsurare automată a mediului înconjurător, este agenția de la Zelenclin din Stara Zagora. Iată, aveți aici datele înregistrate în noiembrie 2012. Este acea stație de măsurare automată și stația aparține Agenției de Mediu din Bulgaria, care de asemenea este uh, parte a Agenției Europene de Mediu. În clipa de față, planul privind calitatea aerului a municipalității din Stara Zagora uh, nu uh, analizează niciun fel problemele legate de dioxidul de azot care poluează roșii, ă, de asemenea hidrogenul sulfurat și ă, pulberile. În Bulgaria există o lipsă de control în ce privește utilizarea ă, armelor care sunt produse de către companiile private și acestea acționează în regiunea Stara Zagora iar utilizarea uh, armamentului este sursă de poluare cu dioxid de azot o expunere îndelungată la dioxidul de azot care depășește limitele, cum s-a întâmplat în noiembrie 2012 în Stara Zagora, poate să ducă la modificări structurale ale plămânilor. Fostul ministru pentru mediu și apă în Bulgaria, doamna Karajova, a afirmat că există un plan legat de uh, garantarea calității aerului în Stara Zagora. Dar, din păcate, acest plan nu uh, este implementat, iar următorul ministru, domnul Popov, a afirmat pe 20 mai 2013 că autoritățile ar trebui să identifice sursa de poluare a aerului în Stara Zagora. Același lucru a afirmat și actuala doamnă ministru, doamna Mihaloiva, pe 3 iunie 2013. Noi, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, nu putem aștepta ca fiecare uh, nou uh, ministru competent în Bulgaria să înceapă să uh, discute despre poluarea mediului în starea Zagoră. Noi dorim ca această poluare să fie înlăturată. Din păcate există și corupție în Bulgaria și de, din păcate există și uh, acele companii care utilizează armele în zona Stara Zagora, ceea ce uh, determină o gravă poluare. Noi considerăm că uh, trebuie ca la nivelul comisiei, uh, în calitate de gardian al tratatului, să existe atenția necesară. Comisia nu poate fi oarbă față de aceste poluări cu acid clorhidric, hidrogen sulfurat și dioxid de azot în zona Stara Zagora și cu pulber. Noi uh, rugăm Comisia PETI să uh, analizeze acest lucru și Bulgaria până la urmă să trebuiască să răspundă în fața curții de la Luxemburg în legătură cu această poluare. Um, trebuie să fie aceasta consecința uh, procedurilor de infringement care au fost declanșate. Noi uh, rugăm uh, Ehm, ca această petiție să nu fie închisă până când autoritățile din Bulgaria nu vor eh, oferi garanții că Bulgaria se supune obligațiilor care decurg din directivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de asemenea numele Comisia, domnul Marco Vasparinet. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o petiție foarte interesantă. E vorba, de fapt, de trei petiții aici. Vreau să vă asigur că petiționarul uh, care este aici este luat la cunoștință, pentru că și 30.000 de persoane au uh, semnat această petiție. Sper că nu toată lumea este oarbă. Vă dați seama că dacă au semnat atâția, uh, petiția înseamnă că este ceva adevăr în ea. Ne bucurăm că a ajuns în fața Parlamentului European și ne bucurăm că ne-am putut uh, adresa Parlamentului pentru această cauză. Vor exista și actualizări în acest caz în conformitate cu ultimele chestiuni pe care le-am evidențiat. Să începem de la fapte. Dacă vorbim despre uh, protejarea eh, sănătății eh, cetățenilor, atunci legislația prevede, într-adevăr, eh, anumite obligatorii și limit, valori limită obligatoriu, dar și limite impuse, care sunt o, fac parte dintr-o obligație de rezultat în legătură, care nu țin de alte obiective stabilite. Avem și valori țintă care țin cont de sănătate și ca orice valoare trebuie să fie uh, întotdeauna legate de costuri proporționate și nu disproporționate. De ce vorbesc de aceste valori uh, țintă? Pentru că, în conformitate cu informațiile pe care le avem, există o depășire a valorilor limită în anumite substanțe și în anumita uh, depășire a benzopirenului, de exemplu, care este un indicator foarte bun a poluării aerului. Aș vrea să vă spun uh, care sunt ultimele date cu privire la toate, subiect, toate substanțele uh, poluante și nu numai cele care într-adevăr sunt deja parte dintr-o procedură de infringement. Dacă ne gândim la zona în care se găsește starea Zacoroa și la calitatea aerului acolo, în conformitate cu ultimul raport înaintat de către guvernul bulgar, am avut o depășire al valorilor limită pentru SO2, pentru dioxidul de sulf, deja s-a constatat și o depășire a valorilor pentru uh, pulberi și, de asemenea, uh, această valoare a fost depășită în mod regulat de la aderarea Bulgariei în uh, Uniunea, la Uniunea Europeană, deci este vorba de o încălcare sistematică, dar există și o depășire a monoxidului de carbon, care este foarte, depăș, foarte ciudat, pentru că este pentru prima dată că se constată și o, ex, o, o exagerare în, în ceea ce privește valoarea uh, monoxidului de um, azot. De asemenea, considerăm că în această zonă s-au măsurat, uh, de exemplu, 25 de, de, o valoare de 25 mai, de ori mai ridicată decât cea prevăzută în directivă la unele substanțe toxice. Valorile limită sunt altele decât valorile țintă. Valorile țintă sunt uh, cele la care trebuie să ajungem și de asemenea trebuie văzut întotdeauna legătura cu costurilor, costurile, care nu este întotdeauna, uh, această corelare nu se face neapărat întotdeauna când se vorbește de valorile țintă. Pentiția se referă la cele două încălcări uh, de fapt, e vorba de trei uh, proceduri de infringement în momentul de față. Dacă considerăm, de exemplu, că poluarea nu vine de la un vulcan, pentru că unele poluări vin și din cauza unui fenomen natural, cum ar fi, de exemplu, o erupție a unui vulcan. Dar aici e vorba clar de o activitate industrială. Și există o procedură de infringement care a fost deschisă împotriva Bulgariei, care a ajuns deja la o fază foarte înaintată din cauza nealinierii Bulgariei cu uh, ceea ce, în ceea ce privește limitele de, de noxe și de uh, pulbere pentru anii 2008, 2009, 10, 11, în conformitate cu tratatul de aderare, s-au încălcat limitele prevăzute. În 2011, de asemenea, s-a spus că uh, toate aceste complexuri industriale ar trebui să se adapteze la normele care există deja de mult în vigoare. Pe 1 aprilie am lansat, am primit răspunsul autorităților bulgare cu privire la această situație. Aceasta a fost situația în ultimul raport uh, anual care acopere toate aceste cazuri, însă avem și informații și mai actuale. Dacă îmi permiteți să mai vorbesc un minut, domnule președinte, mulțumesc. Și vestea bună este chiar aceasta, pentru că ultimul raport anual, bineînțeles, nu reflectă situația de astăzi. S-ar putea ca situația să se fi îmbunătățit între timp după implicarea fondurilor structurale care au fost implicate de Bulgaria pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Bulgaria a implicat astfel de fonduri în această procedură și situația pare să se fi îmbunătățit. Însă ultimele informații pe care le avem este, sunt incluse în răspunsul Bulgariei în scrisoarea către Comisia Europeană și, într-adevăr, în mai multe zone există o îmbunătățire în Bulgaria în ceea ce privește depășirea limitelor. În mai multe zone, numărul depășirilor în legătură cu aceste substanțe este mult mai mic decât acum un an, cu o singură excepție și excepția aceasta este chiar Stara Zagora. La Stara Zagora, din păcate, în continuare se constată un număr de depășiri ale limitelor permise în multe privință și este un, un lucru pe care aș dori să-l subliniez neapărat aici, anume la care avem nevoie de o clarificare de la autoritățile bulgări. Um, au existat două stații de monitorizare în 2010 și 2011. Una a oferit rezultate foarte proaste, alta a funcționat foarte bine. Aceste instituții care funcționează bine, însă au fost închise, acea instituție care avea rezultate mai bune. Și de aceea aș vrea să știm câteva informații de la Bulgări. Am vrea să aflăm de ce s-a închis această stație de monitorizare. În 2010, însă, cea care a deduse rezultate foarte bune a arătat rezultate mai proaste, ceea ce este un indicator destul de uh, edificator. Este nevoie de o analiză mai profundă pentru a clarifica această situație din partea Comisiei Europene și autorităților bulgare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, și acum aș vrea să dau cuvântul în final uh, petiționarilor. Aveți... Uh, cuvântul, aveți oportunitatea, așadar, dacă vreți să vorbiți în bulgară, dacă doriți, aveți interpretare bulgară. Uh, Благодарим на представителя на... Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei Europene pentru această informare. Și această informare confirmă, de fapt, că starea de fapt în regiunea Stara Zagora este alarmantă și că uh, cele 30.000 de persoane care au semnat petiția au avut suficiente mei să insiste pentru ca autoritățile din Bulgaria să întreprindă ceva pentru a diminua gradul de poluare a aerului în țara Zagora. De aceea noi vă mulțumesc foarte mult pentru această informație detaliată și credem că uh, și uh, Comisia PETI uh, va menține deschisă această petiție până când autoritățile din Bulgaria vor furniza informații suplimentare legate de măsurile pe care intenționează să le ia pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în regiunea Stara Zagora și uh, pentru ca valorile uh, de poluare uh, să fie diminuate, limitele superioare să nu fie depășite. Iar dacă răspunsurile nu vor fi satisfăcătoare, răspunsurile din partea autorităților din Bulgaria, sperăm um, ca um, administrația bulgară să trebuiască să se justifice în fața instanței de la Luxemburg uh, pentru ca în sfârșit să uh, facă ceea ce este obligată să facă. Mulțumesc foarte mult acestei uh, comisii pentru faptul că am fost primiți. Mulțumesc și eu. Sigur vom lăsa deschisă această petiție și vom solicita din partea autorităților bulgare și alte informații în legătură cu această chestiune uh, și uh, după aceea direcția uh, specializată la nivelul comisiei va primi informațiile și se va lua o decizie. Bun, vom vedea ca atare cum vom proceda. Mulțumesc. În cazul acesta mergem mai departe. La, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, petiția lui Pierre Lacroix, cetățean francez, uh, în legătură cu situația mediului în cadrul sistemului de apă în regiunea de Mulțumesc. Uh, mă bucur foarte mult să am ocazia să vă prezint uh, opinia Comisiei în legătură cu această petiție. Din păcate nu pot să vă spun prea multe pentru că, din păcate, nu avem informații suplimentare. Când am primit această petiție, bineînțeles că am fost impresionat de numărul de semnături pe această petiție. Este evident că e vorba de un caz care afectează foarte mult uh, persoanele care trăiesc în regiunea poitou chalronte Însă dacă ne uităm la această petiție, vedem că numai două pagini oferă mai multe uh, detalii cu privire la uh, încălcarea uh, legii europene. Aceste două pagini nu ne oferă însă informații uh, suficiente pentru a putea declanșa o procedură de infringement. Din păcate însă, având în vedere importanța acestei petiții pentru un număr semnificativ de cetățeni, am decis să întrebăm chiar noi uh, Franța în legătură cu câteva aspecte care țin de situația actuală și de, stat, uh, și de situația apelor uh, freatice și de situația ecologică. Am vrut să putem oferi mai multe informații petiționarului, dar pentru aceasta ne trebuie întâi aceste informații. Am adresat un mesaj către guvernul francez, uh, mai degrabă directorului uh, care se ocupă de subiectul acesta și am primit un răspuns uh, în februarie. Am continuat corespondența pe e-mail cu oamenii care sunt răspunzători de coordonarea chestiunilor strategice pe 29 martie și pe 29 aprilie și în mai și apoi am revenit cu un mesaj. Din păcate însă nu am primit încă niciun răspuns din partea Franței până acum și nici nu cred că vor oferi un răspuns uh, în curând. Aceasta, din păcate, ne pune într-o poziție de impas oarecum, pentru că am vrea să înțelegem mai multe cu privire la această situație, pe de o parte, dar pe de altă parte, singurul fel de a avansa este să încercăm să luăm o cale mai formală. Cum să facem însă acest lucru dacă nu avem destule dovezi? în momentul de față ce avem. Avem doar două pagini acestea pe care vi le arăt aici și care nu sunt suficiente pentru a lansa o procedură și pentru a uh, lansa procedura de infringement împotriva Franței. Așadar, apreciem faptul că ați deschis spre discuție publică acest subiect aici, pentru ca să putem decide ce facem în acest caz pentru a afla mai multe informații despre el. Am fost destul de surprinși de ce Franța nu le răspunde nu vrem să facem speculații, dar știm cu siguranță că Franța este mai conștientă de această petiție decât noi, pentru că unul dintre destinatarii petiției este chiar doamna ministru a ecologiei, dezvoltării durabile și energiei, deci bănuiesc că au fost informați despre această petiție de ce nu ne-au răspuns la scrisoare nu știu, dar cred că trebuie să avem mai multe fapte concrete pentru ca să putem da exemple concrete despre ce s-a întâmplat uh, în acest uh, caz, de ce obstrucționarea unor căi către apa freatică a putut să uh, pericliteze din punct de vedere ecologic situația. Poate că vom avea informații suplimentare, momentan însă nu avem. Pentru că vorbeați de informarea guvernului francez, Putem continua pe calea petiției, putem să cerem în continuare mai multe informații, poate noi, de la guvernul francez. Da, noi suntem gata să facem acest lucru, dar vreau doar să adaug un punct și anume că nu poți uh, să avansezi decât până unde se poate. Adică am cerut răspuns deja de mai multe ori și nu se știe de ce, dar nu ne-au răspuns. Nu vreau să fac speculații, după cum ziceam, de ce nu, dar ce este clar este că sigur sunt conștienți de această petiție pentru că a fost adresată cu 8 luni înainte să o primim noi, guvernului francez. Deci noi așteptăm un răspuns, nu suntem siguri că vom primi un răspuns, dar dacă aveți uh, informații suplimentare în care putem să ne facem o opinie mai concretă, putem apoi să le trimitem uh, la cei care se ocupă de chestiunea inițială și apoi să le punem cap la cap și să spunem până la urmă nu ne-ați răspuns, am așteptat, acum avem alte informații care ne ajută și care arată că s-ar putea să aibă loc aici o încălcare a dreptului și care, uh, având în vedere absența răspunsului dumneavoastră, putem să inițiem o procedură în acest context. Însă este foarte uh, impresionant, după cum spuneam, numărul de semnături de pe petiția aceasta și este un lucru extrem de periculos și un lucru care afectează multe persoane. Trebuie să se ia probabil o cale procedurală formală. Vom încer- am încercat până acum însă să cerem informal mai multe informații despre situația actuală, dar dacă cerem ceva mai formal, poate că am avea mai multă greutate și am putea să cerem mai multe exemple concrete. Cred că acesta este cel mai bună cale de atac. Nu vorbim despre momentan despre ceva concret, din păcate nu putem să facem decât să încercăm să convingem Franța să ne răspund. Bine, am înțeles, spune președintele, oricum dacă dumneavoastră nu ne puteți da o copie a scrisorii respective, m-ar bucura foarte mult. Sigur că da, mulțumesc foarte mult. Vamos a hacer cambio entonces de presidencia. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi punctul 12, la care am scris petițiile 1331 din 2010, 1621 din 2010, 1106 din 2011, și 0799 din 2011 și 1105 pe 2011. Petițiile pentru aceste petiții avem unul dintre semnatari în sală. E vorba de avocatul doamna Gambardella, care îi dau cuvântul uh, pentru acest caz. Vă rog, doamna Gambardella. Si. Ringrazio per Scuzați-mă, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o în acest moment de a mă simți cetățean european. Un statut care, din păcate, însă, este din ce în ce mai puțin vizibil în ultimii ani. O senzație pe care nu am numai eu, ci care, din păcate, este resimțită de mare o mare parte din populația italiană. De fapt, am rămas cu o întrebare mm, clară. De ce există această diferență tarifară și mai ales de ce există această lipsă de transparență și de obiectivitate din partea companiilor de asigurare auto? Scrisoarea dumneavoastră din 27.11.2012 se încheia cu o referire foarte clară la regulamentul ISVAP cu privire la transparența datelor cu care se justifică această diferență tarifară între provinciile din Italia, care există practic pe tabele care au fost publicate de către acest institut. Am analizat aceste tabele și am, v-am, trimit un raport, v-am trimis un raport cu privire la aceste date statistice și, după cum ați spus dumneavoastră pe 27.11, nu pare să fie justificate aceste uh, diferențe, nu sunt justificate din datele care reies de la sondajul ISVA. De fapt, în ultimii ani, în ultimii trei ani, din punct de vedere statistic, s-au făcut, s-au cules date din 2009-2011 și diferența dintre Napoli și Milano cu privire la uh, Uh, la proporția dintre daunele soluționate și primele încasate este de 6,76%. Aceasta înseamnă că Napoli are tarife mult mai bune și există o diferență tarifară până astăzi, cel puțin în conformitate cu simulările făcute de institut, care trece de la 130% la 338% în fa- de favoarea cetățenilor din Napoli. Acestea fiind spuse, este absolut necesar să analizăm așa cum se poate ca în Italia cele două principii uh, de bază ale legilor europene sunt încălcate și ignorate de 20 de ani, transparența și concurența. În ceea ce privește prima, transparența, companiile de asigurare sunt obligate de către legile europene și legile naționale să fie transparente în ceea ce privește relația cu asigurații în virtutea legii. În stadiul actual, însă, mecanismul de determinare a tarifelor și a datelor aferente nu este deloc transparent, ceea ce am denunțat cu mai multe ocazii în fața comisiei dumneavoastră. Deja și înainte, uh, pe lângă ISVAP, și uh, care astăzi se cheamă IVAS, intervenise în această problemă în septembrie 2012 și citez din scrisoarea ISVAP. Mai ales în 2011 s-au încheiat 14 anchete cu privire la multe companii și ale a, a, asiguraților lor cu privire la o încălcare a obligației prevăzute pe lege pentru aceste companii, companii și în conformitate cu legea tarifară, care obligă la o concordanță și proporționalitate a tarifelor. După aceste anchete, companiile și actorii reprezentanți au fost uh, amendate. Și Agicomul sau antitrustul, cum este el numit, în încheta sa de recunoaștere IC42 pe care am primit-o și noi, a evidențiat pe această temă că condițiile economice, citez, trebuie să fie transparente pentru a determina echilibrul corect comercial pe această piață și se ia, ține cont uh, de altfel și la, de exemplul nostru pe care am dat înainte, unde se citează proporția dintre tarifele la Napoli și la Milano. De fapt, în aceste două orașe există și o diferență pentru, fiecare, pentru costul fiecărui accident, pentru daune și aici există diferențe grave uh, finanțare, ceea ce de asemenea nu este justificat, așa cum o spune și Agicomul. Este foarte clar că sunt mai multe factori pe care cunosc, clienții, consumatorii nu-i cunosc, care influențează în mod clar tarifele. Însă este evident că toate uh, aceste informații să fie publice, fiind dat că e vorba de un serviciu public și costul uh, tarifului pentru un RCA trebuie să fie foarte clar uh, defalcabil. Noi plătim 10% pentru Serviciul Național de Sănătate și 16% în impozitul provincial, deci nu se justifică asemenea procent. Până când nu avem uh, principii de evaluare al riscului, noi cetățenii nu vom mai putea de fapt să înțelegem o piață care așa zis este transparentă și care trebuie să fie echitabilă. În ceea ce privește concurența, făcând referire la, asemenea la ancheta informativă IC42 Antitrust, Vrem să subliniem faptul că nu există competitivitate între companiile de asigurare și aceasta duce la o lipsă a concurenței reale pe piață. În uh, ancheta IC42 au fost evidențiate mai multe motive din cauza baza cărora consumatorul final, la nivel național, în Italia, nu are dificultăți pentru a alege o companie de asigurare față de alta și să facă switching de la una la alta. Este foarte important să știm, așa cum se vede la pagina 8 uh, a acestei uh, anchete, că, uh, din păcate, deși uh, mai degrabă decât să continuă o politic, continuă o politică de limitare a costurilor pentru a genera tarife mai convenabile pentru consumatori, companiile preferă să um, ia în calcul costurile fraudelor fra, în legătură cu tarifele propuse clienților și generează astfel un mecanism punitiv automat în ceea ce privește unii cetățeni consumatori foarte loiali. De altfel, și pe 18 februarie 2010, ISVAP a analizat cum companiile de asigurare, acolo unde se plângeau de fraude, care fără să le denunțe, bineînțeles, preferau să abandoneze teritoriul respectiv mai degrabă decât să-și augmenteze prezența, să-și o crească acolo, uh, ducându-se spre o dezertificare în ceea ce privește acest, uh, acest serviciu și, din păcate, ducând la o încălcare a drepturilor asiguraților, ne permițându-lor să caute și să găsească tarife cu adevărat competitive și să ducă la o adevărată concurență pe piață. De altfel, tot antitrustul a evidențiat în ancheta sa că elemente de, ale legii care au fost produse de către statul italian pentru limitarea costurilor și a fraudelor, cum ar fi, de exemplu, Convenția um, drepturilor consumatorilor și așa numita cutie neagră pentru a putea um, înregistra toate fenomenele în acest domeniu, nu pot fi aplicate, din păcate, și au dus la problematici suplimentare pentru consumatori. De exemplu, pentru cutia neagră și pentru liberalizarea din 2012, companiile au pus în aplicare tot felul de comportamente necorespunzătoare pentru piață, după cum a identificat izvapul ul uh, în fața Comisiei Senatului în iulie 2012. Concluzie, lipsa transparenței și concurența au dus uh, statul italian la o situație foarte negativă în Europa cu privire la tarife crescute la asigurărilor și o evaziune de asigurări foarte puternică. De fapt, în, în, în jurnalul, în ziarul Solec 24 ore din 25.03.13 s-a citat practic că nu există de fapt uh, o bună reacție la cauze, la daunele cauzate de către persoane asigurate chiar și că aceasta duce la mm, daune pentru toată colectivitatea, atât social și economic. Statul însă, din păcate, este de vină în mod evident în fața Parlamentului European. În continuare, este vinovat pentru că nu a aplicat, aplicat în principiile sale de bază directiva UE, prin care trebuie garantată o piață în care companiile trebuie să respecte legea și nu pot discrimina o mare parte din a populației italiene, cum s-a întâmplat, pentru că aceasta mai ales este în sudul Italiei. Prezența noastră aici este, trebuie fiind înțeleasă ca o dorință puternică din part, pentru dumneavoastră, către dumneavoastră, ca să interveniți pentru ca, în fine, statul italian să aplice principiile de transparență și de concurență loială pe care nu le poate aplica din incapacitate politică până acum și pe care nu a reușit să le aplice de la intrarea în vigoare a directivei 92 pe 49 CE având în vedere comportamentul tuturor companiilor la nivel național, dar și la nivel internațional, există o discriminare foarte clară împotriva sudului Italiei. Trebuie să acționăm cu o procedură de infringement împotriva Italiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul uh, din partea Comisiei Stephen Ryan. Eh, grazie signora Presidente. Uh, prima di tutto devo dire che per rispetto al petente mi esprimerò in italiano benché non sia dacă îmi permiteți, voi vorbi în italiană, pentru că aș vrea să vă rog însă de, uh, să mă scuzați pentru câteva greșeli pe care le voi face cu siguranță. În primul rând, aș vrea să spun că în discuțiile pe care le-am avut, de, le avut deja în acest Parlament s-a stabilit principiul de liberă de liberă stabilire a tarifelor care este prevăzută în legislația comunitară. Nu se prevede așa ceva direct în legislația europeană, dar în directiva privind asigurările se spune foarte clar că statele membre nu pot să ceară din partea asiguratorilor o informație anticipată cu privire la primele de asigurare și prețurile lor. Această interdicție a fost interpretată de către Curtea de Justiție în felul următor, ca o interdicție um, din, pentru statele membre de a interveni pentru a reglementa tarifele. Aceasta s-a discutat deja de multe ori și se acceptă ca atare. Aceasta a fost uh, Uh, situația prezentată de petiționar cu privire la situația tarifară a asigurărilor, uh, comparația între Milano și Napoli, este foarte clară, valabilă și pentru alte regiuni din Italia și trebuie să ne întrebăm și în același timp să anchetăm oarecum cauzele acestei situații. S-ar putea, pe de o parte, ca această situație să se justifice prin diferențe de costuri. Costurile sunt diverse, sunt multe costuri foarte diferite, nu numai în ceea ce privește daunele în sectorul auto, dar și alte costuri, precum ar fi, de exemplu, costul de reparație pentru mașinile afectate și uh, alte costuri suplimentare și aferente. În general, nu există o obligație din partea unei întreprinderi de a publica structura sa totală de costuri față de consumator. O altă posibilitate este cea legată de practicile anticoncurențiale care se, se întâmplă, din păcate, în aceste situații. În ambele cazuri, însă, trebuie subliniat faptul că competența Comisiei Europeană de intervenție este foarte limitată. În primul uh, caz, în cazul supravegherii, de exemplu, în primul domeniu, nu există la nivel european acum o supraveghere a pieței asigurărilor. Ca și în uh, domeniul bancar, uh, momentan nu există această supraveghere. La ban- nivelul bancar însă am, suntem pe cale să creăm o supraveghere bancară însă la nivelul asigurărilor nu există o propunere de supraveghere europeană. Supravegherea directă, așadar, care se face în fiecare zi uh, pentru a controla companiile de asigurare, se face la nivelul autorităților naționale de control, precum izvapul de care vorbea petiționara. Este puțin în același situație și în ceea ce privește concurența, pentru că trebuie să existe o autoritate de concurență, de competiție, iar Comisia Europeană are competența de anchetă pentru a găsi eventuale infracțiuni în ceea ce privește încălcarea regulilor de concurenței, dar aceasta este o competență foarte limitată la situații în care practicile respective au un efect asupra comerțului între statele membre. Și pentru o activitate care acoperă un teritoriu întreg al statului membru, teritoriul hmm. total, se poate argumenta cu faptul că există un efect asupra comerțului uh, între statele membre, însă pentru o activitate care este limitată la o regiune sau la un oraș, e mult mai dificil să găsești un astfel de efect uh, pe comerț. Acestea sunt uh, și situațiile de care vorbim acum. Pentru aceasta există autoritățile de concurență din statele membre, cum ar fi în Italia, autoritatea care garantează concurența pe piața italiană. Posibilitatea Comisiei de intervenție este deci limitată, dar nu este egală cu zero. De ce? Pentru că Comisia are competența de a verifica aplicarea legislației europene și legislația europeană este cea care poate decide care statistici trebuie să fie publicate și care nu cu privire la piața asigurărilor. Am senzația că în această situație lipsește lipsesc suficiente informații, suficiente date pentru a permite consumatorilor de a vedea cu adevărat dacă aceste tarife ridicate sunt justificate de anumite fapte concrete, reale, deci că sunt repercursiunile unor costuri foarte înalte în alte domenii. Statisticile cu privire la accidente, la daune, ne arată că daunele ca atare nu justifică această situație 100%, ci că sunt alte costuri probabil care încă nu au fost publicate și care probabil ar putea explica această situație de diferență. Comisia poate, deci, să se gândească dacă este nevoie de să impună o obligativitate asupra autorităților naționale de control de a publica mai multe statistici, de a publica mai multe date uh, pentru a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă exact situația de pe piață și pentru a ajuta să uh, justifice aceste costuri înalte. Dacă daturile, datele asupra costurilor nu arată, datele despre costuri nu arată o justificare clară uh, pentru aceste costuri atât de ridicate, atunci aceasta, bineînțeles, ne ajută să ne întoarcem către autoritatea de concurență și pentru a-i cere uh, faptul că să, trebuie să acționeze mai uh, bine în ceea ce privește practicile anticoncurențiale și pentru a putea mai bine înțelege aceste costuri ridicate. Așadar, Comisia, în ceea ce privește rolul său de autoritate care pregătește legislație, se va gândi la posibilitatea pe care o are de a îmbunătăți și a de face mai obligatorie legislația existentă în domeniul, în domeniul asigurărilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Există dorințe de intervenție din partea altcuiva? Aș vrea să-mi permit eu să mai adaug ceva dacă sunteți de acord. Pentru că rezultatul anchetei făcute de antitrust părea să răspundă la uimirea pe care comisia și-a arătat-o cu diferite ocazii la întâlnirile pe care le-am avut-o fie în scris, fie prin uh, reuniunile pe care le-am organizat chiar în această comisie. Și și s-a delimitat uh, domeniul de competență al Comisiei în ceea ce privește uh, legislația, adică, de fapt, verificarea corectitudinii legislației naționale în domeniul concurenței. Și s-a stabilit atunci ca obiectiv principal uh, al aplicării instrumentelor legislative protecția consumatorului. S-a stabilit de asemenea că din diferitele date și informații pe care le avea de dispoziție, nu existau încă dovezi pentru a spune că legislația nu corespunde acestor necesități dar, din păcate, având în vedere, neavând aceste informații, și-a declinat responsabilitatea și s-a referit la autoritățile naționale pentru a efectua un control direct. Noi am urmărit această activitate a Comisiei și interacțiunea cu autoritățile naționale și, după cum spuneam și la început, autoritățile naționale, deci autoritățile care se ocupă de concurență la nivel național și izvapul mai precis, ne-au răspuns că nu numai regulile de comunicare și informare nu se respectă, dar nu se respectă nici principiul transparenței și că există obstacole evidente în legislația actuală pentru a, care împiedică uh, mobilitatea asiguratorilor și în același raport se mai spune și că există o dificultate foarte mare de acțiune în domeniul concurenței deschise. Nu există o flexibilitate a costurilor. Raportul se încheie spunând că, în ceea ce privește legislația națională, ar fi nevoie de modificări pentru ca să se clarifice această legislație, pentru ca să se garanteze mai multe informații și pentru a uh, putea sparge acordurile care se creează între diferitele societăți de asigurare și care deci produc o daună pentru uh, consumatorul acest uh, implicat. Așadar, legislația ca atare formează spreaduri tarifare, nu numai în cadrul uh, Italiei, între nord și sud, ci produce și spreaduri tarifare, adică diferențe tarifare între Italia și celelalte țări, uh, precum Franța, Portugalia și altele, unde prima de asigurare din Italia este dublă sau chiar triplă față de cea care se aplică în cele două țări de care vă vorbeam înainte. Avem un tabel aici care vorbește de la sine. Este evident, deci, că și Comisia are elemente suficiente în mână pentru a putea evalua dacă legislația europeană se aplică corect în aceste state pentru ca să se poată atinge obiectivele uh, de care vorbeam înainte, care obiectivul principal este protecția consumatorului. Aș vrea să înțeleg acest lucru, pentru că dumneavoastră ați tras concluzia următoare, a spus că Comisia își rezervă dreptul de a interveni pentru a putea evalua legislația națională cu privire la obligația de informare. Dacă nu vreți, poate eventual să mergeți mai departe și să evaluați eventual și posibilitatea de mobilitate și adevărata concurență uh, a sistemelor legislative în ceea ce privește această problemă din Italia, fără să interveniți, ci doar să evaluați pentru că nu puteți interveni, pentru că nu aveți competență în domeniul asigurărilor, dar puteți interveni pe legislație. Nu știu dacă puteți să-mi răspundeți astăzi la această întrebare sau dacă vreți să vă păstrați răspunsul pentru alt moment. Molto rapidamente e, senza voler essere burocratico, ci sono due aspetti, l'aspetto concorrenza. Sunt două puncte. Primul uh, este concurența. Eu nu sunt uh, reprezentant al Digi Competition, dar uh, cunoscând oarecum acest domeniu al concurenței, pot spune că există două tipuri de anchetă în domeniul concurenței. Una este concretă, E vorba de o activitate anticoncurențială foarte concretă. Există, de exemplu, un acord tacit între două întreprinderi, tacit sau nu. O altă chestiune ține de o anchetă de sector, sectorială. E vorba de o anchetă mult mai generală în legătură cu legea competiției. Această anchetă poate să studieze, de exemplu, situația competiției pe o piață anume, fără să facă anchete mai profunde cu privire la anumite practici. Acestea sunt cele două posibilități ale Digi Competition. Însă, această direcție generală trebuie să decide dacă dorește să facă o anchetă mai generală sau nu pe o piață anume. Eu reprezint uh, Market și nu pot uh, decât să vorbesc despre legislația în domeniul asigurărilor. Poate că însă ar merita să punem întrebarea aceasta a unui reprezentant din DigiComp în care am putea întreba dacă merită să se facă o anchetă mai generală în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna avocat Gambardela. Mulțumesc. Dacă puteți să-mi spuneți încă o dată numele dumneavoastră. Ren. Mulțumesc. Doamna Mazzoni, vreau să-mi notez numul, numele dumneavoastră pentru ca să vă scriu după aceea. Doamna Mazzoni a anticipat de fapt ce vroiam eu să spun. Transparența și protecția cetățeanului sunt, uh, de fapt, mâinile cu care s-a scris directiva europeană pentru liberalizarea tarifelor. Și aș vrea să mai precizez un lucru și anume că noi n-am venit niciodată aici să cerem ca statele membre să ne informeze înainte, deci să informeze cetățenii înainte despre tarife. Și noi am cerut aici transparență și comunicare care sunt baza oricărui schimb comercial de tip elementar. Vorbim aici de contracte care au fost semnate în 2013 și aș vrea să vă rog să citiți uh, foarte atent raportul antitrust Agicom, care a fost trimis Comisiei, pentru că este extrem de interesant. Agicomul, spre deosebire de uh, IZVAP, de exemplu, face un, un examen detaliat a tuturor variabilelor care intervin într-un accident în daune, costul mediu și situația în care apare această daună și se vede ca concluzie că diferențele tarifare între provincii nu sunt justificate de criterii obiective. Și se scrie în această anchetă acest lucru negru pe alb. Această comisie are toate cărțile în mână pentru a putea acționa în acest caz. Este evident. Grație. Mulțumesc. Do- văd că colegii nu vor să ia cuvântul. Pe baza informațiilor primite până acum, cred că ar fi bine să acceptăm invitația lui Stephen Ray de a face o cerere la Digicom, care a fost de fapt invitată aici, dar nu e prezentă în acest moment în sală, pentru ca să cerem eventual o anchetă mai largă, plecând de la datele oferite de antitrust. Am înțeles, cred eu, că putem deci să încercăm să verificăm de asemenea și uh, faptele concrete, având în vedere competența Direcției Generale din care veniți dumneavoastră, pentru a verifica corectitudinea și uh, disciplina în ceea ce privește practicile de informare și diferențele tarifare. Cred, deci, că ar fi foarte oportun să lăsăm deschisă această petiție, așteptând de la Digi uh, Markt să facă o verificare a acestor două puncte și să solicite uh, Digi Concurență o răspuns cât se poate de scurt pe baza datelor pe care le-am obținut noi, așa cum a fost și cererea uh, Comisiei Europene în legătură cu autoritatea de verificare a uh, datelor, a practicilor de concurență în Italia. Mulțumesc foarte mult, închide acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul următor. care este punctul 13, și anume avizul referitor la aplicarea legislației comunitare și raportorul este domnul Helmer, căruia îi dau cuvântul acum, pentru ca să-și exprime părerea. Intervenție fără microfon. Which re- sorry, I don't normally take on uh, Mă scuzați, de obicei nu fac rapoarte la Parlamentul European, pentru că orice opinie aș dori să o exprim într-un raport uh, va fi probabil așa de mult modificată la vreo comisie încât uh, nu va mai semăna deloc cu ceea ce vreau eu să spun și s-ar putea să se întâmple asta și aici. Colegii vor fi poate surprinși să spună că am uh, o viziune poate minoritară a viziunii asupra Parlamentului și instituțiilor. În orice caz, mulțumesc secretariatului pentru că m-a ajutat să redactăm această propunere de aviz și m-am uitat peste ea și, de fapt, nu pot să spun că sunt de acord cu ea. Eu m-am apucat să creionez un alt text mult mai apropiat de sufletul meu. Secretariatul a zis că trebuie să găsim un compromis, ceva mai consensual, ceva ce ar putea să aibă șanse de izbândă la comisie. Și, practic, văd că orice propun eu nu mai seamănă cu nimic. E cumva ceva cu cu lupul și lupul la stână. Așadar, este clar că orice aș fi făcut eu, tot uh, s-ar fi modificat uh, uh, textul meu. Secretariatul a spus că dreptul de a petiționa Parlamentul European este un aspect esențial al cetățeniei europene. Eu sunt Uh, un uh, subiect uh, al regatului britanic, al unui rege, acum al unei regine și nu știu ce să spun despre acest concept. Eu îl resping. După părerea mea, dreptul de a petiționa există din aceleași motive din care există și același drept pentru care avem ombudsmanul european, și din aceeași cauză pentru care tot discutăm subsidiaritatea pe care de altfel nici nu o implementăm și se potrivește și cu un articol din Tratatul de la Lisabona unde se spune că statele membre pot să se despartă de Uniunea Europeană. Și nu pentru că se dorea această situație, ci a, pus, a fost acest articol pus pentru că se considera că democrația și libera alegere sunt constitutive Uniunii Europene. Este oare Parlamentul European numai eh, și dreptul de a petiționa acesta numai eh, o șmecherie de fațadă? Pentru că e vorba de activități europene care de altfel nu sunt decât o propagandă. O astfel de frază cu siguranță Uh, m-am așteptat să fie modificată. În orice caz, uh, vă scutesc de parcurgerea în amănunt a acestui text, însă vreau să vă atrag atenția asupra comentariilor de la 8 în ceea ce privește acele drepturi de proprietate spaniole și poate că aici voi găsi asentimentul dumneavoastră, voi găsi oarecare empatie, pentru că știu că mulți colegi sunt îngrijorați că de 15 ani tot auzim aici la comisia noastră plângeri din partea cetățenilor uh, din multe țări, din țara mea, din Germania, din țările scandinave și și din Spania, în ceea ce privește drepturile de proprietate ale proprietăților spaniole. Nu intru în detalii pentru că se cunoaște subiectul și cu toți împărtășim această frustrare cerând în repetate rânduri comisiei uh, și guvernului spaniol să facă ceea ce se impune. Nu s-a făcut mare lucru în acest sens, s-au făcut câte ceva, dar nu suficient, deci situația rămâne în picioare. Este clar că Comisia își dorește un limbaj mai diplomatic decât eu am putut să îl pun în acest text, însă mi-aș dori ca orice s-a întâmplat cu acest text să avem aici Uh, o trimitere la acest subiect atât de important, chiar dacă colegii tot până la urmă vor încerca să transforme această, acest subiect uh, făcându-l de nerecunoscut pentru mine. Mulțumesc foarte mult! Din partea comisiei... Domnul Basi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Așteptăm, dacă se poate, ambele versiuni ale avizului redactate pe de o parte de secretariat, pe de altă parte nu, asta este singura versiune. Deci, unde este versiunea domnului Helmer atunci? Bun. Doamna președinte, fără microfon. Doamna președinte, fără microfon. As soon as we, uh, receive it, we will uh, give you a da, întâi ne dorim să primim aceste texte și apoi vom comenta. So we go to... Deci, domnul Wieland are cuvântul. Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să-l decepționez pe raportor. Nu am fost surprins de ceea ce ne-a prezentat aici. Și asta dovedește, de fapt, lipsa de cunoaștere legată de funcția unui raportor. Raportor, să fii raportor în această instituție nu este un hobby privat. El primește din partea comisiei un mandat pentru a verifica, asculta opiniile colegilor pentru a vedea în ce direcție evoluează opinia plenului. De aceea, în multe texte veți găsi raportorul dumneavoastră vă prezintă, raportorul dumneavoastră apreciază. Deci, este un fel de a fi supusul unei majestăți. Ehm, în calitate de raportor. Ehm, nu ehm, trebuie să dovediți rigiditate, ceea ce faceți dumneavoastră la punctul 8. Eu mă aștept ca dumneavoastră să dați curs sarcinii care vă revine. Eu nu cred că prin web streaming trebuie să faceți campanie pentru propriile opinii. Sunt uh, lucruri care sunt nedemne de statutul unui parlamentar și uh, eu cred că uh, dumneavoastră, de fapt, vă jigniți propria inteligență. Din motive bine întemeiate, atunci când un expert greșește, are posibilitatea în cele din urmă, în plen, să spună că eu pe viitor nu aș vrea ca acest raport să fie legat de numele meu. Dar au existat și alți colegi au abuzat de poziția de raportor. Este o realitate, dar asta nu le dă dreptate. Atunci când ești raportor, trebuie să vezi în ce măsură legislația europeană este valorificată. Iar din moment ce Regatul Unit al Marii Britanii a aderat la Uniunea Europeană și a colaborat la uh, elaborarea cadrului legislativ din Uniunea Europeană, eu cred că supușii majestății sale sunt și cetățeni europeni și ei trebuie să uh, se aștepte ca acest cadru legislativ să fie valabil și să se aplice pretutindeni. Iar această comisie pentru petiții are o menire. Se întâlnește asta și în legătură cu situații din Germania, din diversele landuri. Dacă se întâmplă ceva acolo, atunci se spune ceea ce s-a întâmplat acolo nu este corect. Și uh, Acolo instanțele se pronunță, pentru că ă, acesta este de fapt rostul Comisiei pentru Petiții. Și de aceea acest, această comisie nu este un instrument de cosmetizare. Acest instrument ă, și-a arătat colții și față de uh, țara majestății sale și față de guvernul Regatului Unit. De aceea mi se pare că prima jumătate de la punctul 1 este total nepotrivită, iar cea de-a doua parte a punctului 1 nu este acoperită de către mandatul uh, dumneavoastră de raportor, pentru că aici nu ne aflăm într-o campanie electorală. Nu vreau să mă mai refer la fiecare punct în parte al proiectului dumneavoastră de aviz, dar uh, din amendamentele mele veți înțelege care este opinia mea. Dumneavoastră uh, v-ați referit la punctul 8. Deci, întâi bombănim cât se poate și după aceea Deodată ne dăm drept cetățeni europeni din Regatul Unit al Marii Britanie. Brusc ne convine ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Bun. Atunci, de ce nu ați uh, menționat și conceptul equitable life? Pentru că, pe drept sau nu, Dumneavoastră așteptați ca guvernul spaniol să furnizeze, să producă ceva ce propriul dumneavoastră guvern încă nu oferă, garanții juridice pentru proprii cetățeni. Deci mie mi se pare că uh, procedați uh, total incorrect. Și asta pe fundalul unei țări care are un guvern care încă nu dorește să semneze Carta Drepturilor Fundamentale de care să beneficieze cetățenii europeni care sunt cetățeni ai Regatului Unit. Este vorba despre Carta Drepturilor Fundamentale, care în Regatul Unit încă nu se aplică. Deci, la punctul 8, practic, contraveniți propriilor afirmații de la punctul 1 pentru că lucrurile mi se par a fi incompatibile. Deci, repet, nu sunt surprins de ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, dar sunt decepționat. Mulțumesc foarte mult, domnule Vila. Mai dorește cineva să intervină? Eu uh, anticipez acordul meu cu ceea ce a spus domnul Wieland și, înainte de toate, cu necesitatea de a amenda acest, acest aviz, mai ales în legătură cu punctul 1. Doriți să <clears throat> adăugați ceva? Da, da, da, cu siguranță, doamnă președinte. În primul rând, uh, nu sunt deloc de acord cu ce spune domnul Villand, în ceea ce privește incoerența dintre mm, primul aliniat al meu și ultimul. Mie mi se pare că, din potrivă, cele două se completează foarte bine. Asta arată ce doresc cetățenii cu această comisie de petiții și faptul că nu au uh, obținut nimic drepturile fundamentale. Guvernul meu a semnat această cartă pe când și Comisia și Spania calcă în picioare aceste drepturi fundamentale, drepturi de proprietate din Spania. Acest subiect arată cât de inutil este acest proces de petiționare și subliniază încă o dată că este vorba de ceva de fațadă și nu este o cale de soluționare uh, sau de rezolvare satisfăcătoare a problemelor. Mă bucur, pe de altă parte, domnule Villand, că îmi dați o lecție uh, privitoare la afacerile constituționale ale Parlamentului nostru. Mă bucur de asta. Mie mi s-a părut că eu sunt un reprezentant ales și că reprezint pe alegătorii mei, dar probabil că mă înșel și dumneavoastră aveți dreptate. Eu cred că trebuie să putem să spunem că nu se poate să se accepte așa ceva. În țara mea, mulți se ridică și spun că nu se mai poate așa. Dar dacă o vom face în continuare, sperăm că și guvernul nostru va urma această cale. Da, doamnă președinte, eu am prezentat acest aviz fiind perfect conștient că va fi foarte, va fi foarte modificat. Eu pot să renunț cu multă bucurie la acest raport și să-l las pe mâinile cuiva care este în asentimentul domnului Viland, probabil. Mulțumesc. Domnule Viland. Herr Kollege Helmer, das war uns Stimate coleg Helmer, ca să ne înțelegem bine, eu uh, nu am vrut în niciun fel să diminuez, uh, să pun sub semnul întrebării dreptul dumneavoastră de a reprezenta aici alegătorii din circumscripția dumneavoastră. Dar uh, dumneavoastră nu vorbiți aici doar în calitate de eurodeputat, ci și de membru al acestei instituții, fie că este vorba de un aviz, fie că este vorba despre un raport, nu veți putea să vă exprimați doar propriile intenții, pentru că asta ar însemna rigiditate, eh, exact ceea ce reproșați dumneavoastră guvernului spaniol nici nu uh, trebuie, bineînțeles, ca toți membrii comisiei să um, preia ceea ce uh, îmi imaginez eu. Sigur că dumneavoastră puteți să introduceți în document și opinii personale, dar uh, eu cred că trebuie să țineți seama și de opiniile altora pentru că um, poate că nu ar fi voi dumneavoastră să vă luptați să obțineți acest aviz. Trebuie să vă gândiți că funcția dumneavoastră de autor al acestui aviz um, vă obligă să țineți seama și de opinia altora. Deci, diferența este că uh, există uh, opinii divergente în Parlamentul European în legătură cu ceea ce se întâmplă în Spania și dacă în cazul lei Costas este până la urmă aplicabil dreptul comunitar. Pentru că dacă uh, nu, uh, dacă ar fi absolut clar că a fost încălcat dreptul comunitar, atunci nu ar mai fi existat motive de uh, dispută. Eu cred că asemenea aspecte ar fi putut să fie preluate și reflectate în acest aviz, care ar fi devenit mult mai echilibrat. Deci, eu cred că trebuie să putem să ne pronunțăm în acest aviz în numele întregii Uniuni Europene. Eu uh, voi uh, redacta un uh, amendament în legătură inclusiv cu legislația spaniolă de protecție a coastelor. Domnule Helmer. I think it is... Cred că se obișnuiește ca raportorul să aibă ultimul cuvânt sau poate nu înțeleg eu procedurile comisiei. Mă bucur că domnul Wieland continuă să-mi dea lecții și, pe de altă parte, mă încurajează, însă nu am înțeles unde bate cu argumentele sale când spune că guvernul britanic este responsabil de problema proprietăților din Spanie. Eu cred că se exagerează puțin și mi-ar place să primesc și o notiță în scris mai încolo despre acest subiect. Ar fi foarte interesant. În concluzie, aș spune că nu cred că voi putea să ajung la vreun consens. Continui să mențin, să mențin poziția cum că avem de-a face cu măsuri care nu sunt menite a da satisfacție cetățenilor europeni, ci pur și simplu pentru a fi o fațadă democratică, așa cum am spus și repet, domnule Viland, pentru dumneavoastră și pentru uh, comisia noastră, nu mă aștept să avem consens, nu mă aștept să ajungem la vreun acord. În aceste condiții mă bucur totuși că am putut să expun poziția, asta e foarte bine, și Doamnă președinte, vreau să predau uh, raportul meu uh, și să, deci să-l dau cui crezi dumneavoastră că este cazul să-l predau. Vă mulțumesc. Your proposal, it's a request from you. Deci, aceasta este cererea dumneavoastră. Doriți să demisionați să renunțați, domnul Elmer, cred că oricine a urmărit discuția uh, își poate da seama că eu nu cred că voi putea să vin cu un raport pe care această comisie va putea să îl uh, accepte. Doamna președinte, însă ați spus că sunteți deschis pentru a primi amendamente și să vă modificați eventual uh, avizul, poziția. Eu am primit această predare de raport din partea dumneavoastră și pot să găsesc un locuitor. Domnul Elmer, mă așteptam că acest raport să fie eventual modificat, însă dumneavoastră mergeți poate un pic prea departe, anticipând că eu voi accepta un raport care să mă poarte numele și cu care să nu fiu de acord. Deci da, doamnă președinte, aș dori să mă eliberați de această sarcină, să dați acest raport altei persoane. Mulțumesc. Aceasta este hotărârea dumneavoastră, domnule Elmer. Și deci vom numi, numi un alt uh, membru pentru acest aviz. Din fericire avem timp pentru a face această modificare, această schimbare. Uh, am luat notă. Mulțumim uh, pentru cooperarea dumneavoastră, domnule Helmer. Așa că terminăm cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Este vorba de punctul 14, raportul anual, uh, raportul domnului Salavracos. Μου ετέθη εισήγηση σχετικά με την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το έτος... Iată, e vorba de raportul privind activitățile Ombudsmanului European pe 2012. Domnul Diamanduros, în ultimii 10 ani, a reușit uh, să creeze un sistem foarte fiabil pentru cetățenii europeni acest raport, într-adevăr, arată ce progrese au fost înregistrate. Și asta se vede din uh, creșterea volumului de activități ale ombudsmanului, uh, deci progresiv pe ultimii ani. Anul 2012 a fost un an foarte productiv, de pildă, numărul de cererea adresate a crescut 465 de astfel de cereri au fost uh, prezentate, o creștere cu peste 20% față de anul precedent, 2011, când am primit numai 90 de astfel de întrebări sau cereri. Deci, iată, acest număr a crescut. 2011, Ombudsmanul European a putut audia uh, peste 2000 de persoane, reprezentând uh, tot așa peste 2000 de uh, întrebări, s-au dat răspunsuri în peste 1000 de cazuri 90.000 de astfel de întrebări și cereri au fost tratate via website-ul respectiv, adică al ombudsmanului. Așadar, 740 de cazuri au fost uh, nerezolvate în anul 2012 S-a folosit din ce în ce mai intens internetul. Foarte multe cereri au fost depuse via internet. O situație bună, mai bună față de anul 2011, așadar, când numai 66% dintre întrebări sau cereri au fost adresate prin intermediul uh, internetului. Așadar, iată atâtea activități încununate de succes. Dacă ne uităm la cazuri și la uh, întrebările adresate, putem să vedem că de fapt, aceste hotărâre ombudsmanului au, au primit uh, curs, li s-a dat curs Așadar, uh, sfatul dat de ombudsman a fost urmat în foarte, foarte multe cazuri. Totuși, uh, ombudsmanul european a avut și uh, opinii în legătură cu EPSO. E vorba de câteva sute de astfel de tipuri de, de, de, de cereri. De asemenea, și calitatea rezolvării cazurilor a crescut. În orice caz, obiectivele fixate prin mandat au fost urmate Mă refer la cei se recomandă de către Fundația privind calitatea managementului. De asemenea, Ombudsmanul s-a ocupat și de problemele persoanelor cu dizabilități, conform Convenției ONU omonime. În acest sens, ombudsmanul a, co- a cooperat uh, și cu alte entități și agenții pentru a protecta acest, a proteja, mă scuzați, aceste drepturi și pentru a respecta convenția. Majoritatea cerilor din 2012 vizează comisia. Este vorba de mai mult de 50%, 52,7%, ceea ce reprezintă de asemenea un succes. De asemenea și Parlamentul European a fost vizat de aceste acțiuni. Este vorba de accesul la informații și la bună uh, gestionare, precum și la o luare a deciziilor îmbunătățită. În considerentul N din raportul meu se precizează că 16,8% cereri legate de EPSO. Deci avem această cifră la punctul 9. Apoi, la punctul 13, se face o altă trimitere la EPSO. Este vorba de proasta administrare aici la 13. Deci, Σύγκριση με τις έρευνες του... Este vorba despre toate cazurile care erau legate de EPSO și numărul lor a crescut în comparație cu anul trecut. Mi-aș dori foarte mult ca aceste două puncte până la urmă să fie anulate. Motivul este că nu a fost vorba despre date exacte și ombudsmanul european Diamanduros a afirmat că ar trebui să tăiem aceste pasaje din text, iar acest lucru uh, este uh, corespunzător argumentat. Bun. În Problemele legate de criza economică și financiară sunt subiecte foarte dificile, inclusiv pentru ombudsmanul european. Este vorba de aspecte de încredere ale cetățeanului în Uniunea Europeană. Noi, în calitate de eurodeputați, trebuie să insistăm asupra rolului pe care instituțiile europene le exercită și care funcționează independent. Eu cred că în contextul actual trebuie să se mai întreprindă încă multe uh, îmbunătățiri pentru ca aceste instituții într-adevăr să funcționeze bine, inclusiv instituția Ombudsmanului European lucrurile din acest punct de vedere trebuie să se schimbe în bine în Europa, um, astfel încât uh, politicienii uh, radicali și populiști să nu um, aibă uh, tot mai mult câștig de cauză. Pentru că, din păcate, în ultimii ani s-a dezvoltat un climat anti-european. Și în țara mea, Uh, într-un fel uh, există o exacerbare a manifestărilor fasciste. Deci, uh, noi acum avem și un nou partid care se numește Inelul de Aur și există, din acest punct de vedere, mișcări, evoluții noi. Trebuie să fim precauți în legătură cu apariția acestor mișcări politice. Ombudsmanul european uh, trebuie să analizeze această situație um, astfel încât încrederea cetățeanului european în Uniunea Europeană să fie consolidată, să sporească. Ombudsmanul european împreună cu celelalte organisme ale Uniunii Europene are obligația de a uh, re stabili climatul de încredere. Eu sunt judecător de 40 de ani și vreau să vă spun că uh, noi la un moment dat trebuie să facem și concesii, pentru că dacă uh, avem impresia că suntem limitați în puterea noastră de acțiune, trebuie să înțelegem că și alții poate au aceeași, același sentiment. Trebuie să existe o atmosferă de echitate pentru toată lumea. Iar noi credem că dreptatea este un concept care trebuie să uh, se căruia trebuie să-i slujim mai eficient și dreptatea trebuie să se găsească în toate domeniile activității Uniunii Europene pentru că doar în felul acesta se poate crea un echilibru în tratamentul diverselor popoare din Europa, pentru că eu pot să vă spun cât se poate de deschis în lecut, că sunt de părere că ă, noi trebuie să milităm pentru o înfrățire a popoarelor din Europa, dar din păcate ă, această tendință câteodată este călcată în picioare. Eu cred că toate popoarele europene merită un loc sub soare. Și sigur, nu toate au același succes în eforturile lor. Unii au mai mult noroc, alții au mai mult ghinion, dar noi trebuie să încercăm să-i ajutăm pe toți. În sudul Europei există multe probleme sociale datorită crizei economice și financiare. Și din acest motiv, cred, și vreau să spun acest lucru cu acest prilej, uh, uh, uh, și a legăturii pe care o am cu populația din această zonă, noi trebuie să analizăm aceste lucruri. Tocmai v-am vorbit despre o mișcare politică care a apărut la noi. Eu cred că în sudul Europei există poate un risc mai mare în Spania, în Portugalia, la noi în Grecia, dar poate și în Franța, la un moment dat uh, populația să uh, fie uh, mai dezavantajată, să aibă dificultăți economice mai mari. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și sper să se pronunțe colegii mei în legătură cu acest subiect. Aștept și amendamentele dumneavoastră. Am toată disponibilitatea să colaborez cu dumneavoastră, cu siguranță că într-un climat de bună credință vom putea să colaborăm, pentru că, pentru că noi toți avem obligația, indiferent de convingerile noastre politice, să stimulăm măsurile de îmbunătățire a situației din Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule Zalafragos, pentru activitatea dumneavoastră lăudabilă în acest dosar. Vreau să mulțumesc pentru prezență domnului Rando de la Banca Europeană de Investiții, domnului Shiroko de la Comitetul Economic și Social, domnului Barfield, directorul EPSO, și reprezentantului Consiliului. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Doamna Kolarska-Bobinska dorește să ia cuvântul. Vă rog, doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc foarte mult. E foarte dificil pentru mine să mai adaug ceva din moment ce avem uh, un raport atât de bun uh, anual pe care ne-a prezentat domnul Zalavracos și pentru raportul excelent pe care l-a făcut domnul Salafracos uh, în legătură cu remarcile cu privire la Grecia, pentru că, într-adevăr, acest context a ajutat foarte mult la uh, importanța acestui dosar și la discuțiile pe care le-am purtat. Cred că voi exprima opinia tuturor atunci când voi spune că domnul uh, Diamanduros, ombudsmanul european, a fost un ombudsman foarte bun și sper că și candidații care vin să se ridice la aceeași uh, ștachetă, de multe ori, când s-au referit, de fapt, toți candidații la ombudsmanul dinainte, la domnul Diamanduros, care și-au spus că vor să-l ia drept exemplu, pentru că a fost foarte bun. E foarte plăcut să auzi așa ceva despre cineva care își uh, părăsește o funcție și ceilalți vor să urmeze pe urmele, pe pașii lui. Mă pare rău că dumnealui uh, iese la pensie și în raportul dumneavoastră ați explicat uh, și ați exprimat importanța lucrurilor pe care le-a realizat dumnealui. Aș spune chiar că cifrele vorbesc de la sine, ombudsmanul având peste 2400 de plângeri anul trecut, ceea ce înseamnă uh, mult mai mult uh, pentru 22.000 de cetățeni. Foarte multe din aceste plângeri au putut fi rezolvate. Dumnealui a oferit uh, schimbări, propune de schimbări pentru îmbunătățirea administrației europene, care de multe ori ne împiedică și pe noi. Statisticile arată că 84% din Comentariile și recomandările lui au fost urmate de către instituțiile europene, este o cifră impresionantă. Trebuie să ne amintim cu toții că este greu pentru orice persoană să accepte critica și cu acest mai, cu atât mai mult administratorilor le vine greu și deci faptul că au acceptat ceea ce s-a sugerat înseamnă că într-adevăr au avut dreptate. Nu pot decât să sper ca și următorul ombudsman să aibă o rată de succes atât de mare. Raportul Parlamentului pe care l-ați prezentat înainte are câteva remarci în el pe care aș dori să le menționez. E vorba de corecturi tehnice. E vorba de recomandări și nu de remarci critice. Și uh, la fel și pentru aliniatul 22 se spune că um, în raport se spune așadar că biroul ombudsmanului a făcut mai multe cursuri de uh, formare pentru a fi un birou funcțional. Nu înțeleg de ce nu notăm acest lucru și în document. De asemenea, am văzut și câteva comentarii în raportul anual că a făcut parte din conferințe pe, a participat la conferințe pe drept administrativ. Nu cred că este necesar să menționăm acest lucru în uh, acest tip de raport. Sunt foarte multe chestiuni importante, altele pe care le-a făcut decât uh, această remarcă minoră. Nu văd nicio altă problemă în legătură cu raportul, nu știu ce vor să adauge colegii. Poate că unii vor dori să vorbească despre problema Strasburgului, faptul că biroul ombudsmanului uh, se află și la Strasburg și uh, la Bruxelles. Eu nu sunt uh, cea care vreau să fac comentarii pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea de astăzi domnului Salavracos. Mulțumesc altcineva care dorește să ia cuvântul. Domnul Viland. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Colega mea a spus deja majoritatea lucrurilor pe care vreau și eu să le spun. Vreau să vă mulțumesc oricum. Vreau să mulțumesc pentru faptul că în proiectul de raport despre activitatea domnului Diamanduros lăudați activitatea ombudsmanului. Când va fi adoptat acest raport în plenară, chiar dacă va fi adoptat mai întâi în comisie, Ombudsmanul nou va fi deja ales și de aceea ar fi bine să scriem în acest raport că această schimbare la funcția ombudsmanului, schimbarea, trecerea de la ombudsman la altul va fi o ruptură și sperăm că această ruptură, acest moment de uh, pauză se va folosi și pentru ca uh, urmașul domnului Diamanduros să, să poată să uh, urmeze aceleași principii de calitate pe care le-a urmat și ombudsmanul dinainte. Cetățenii au dificultăți, în mod evident, să distingă ce este în sarcina ombudsmanului și ce este în sarcina Comisiei de Petiții din Parlamentul European. Probabil că ar trebui să încercăm să avem o platformă comună pe care să o poată accesa toată lumea și în care se vede care sunt competențele unuia și care ale celuilalt, căutând doar pe internet, printr-o simplă căutare, pentru ca să știe cu problema pe care o are încotro se adresează, la Strasbourg sau de partea cealaltă, pentru ca să știe care este cutiuța poștală în care trebuie să-și arunce scrisoarea cu problema în mod figurat. Eu cred de asemenea că ar trebui să creăm uh, principii comune pentru accesibilitate, care de asemenea ar trebui să fie redactate, cred eu. Din proiectul acesta reiese că ombudsmanul nu a putut prelucra doar 30% dintre plângerile pe care, le-a, care s-au fost înaintate, pentru că numai acestea cad sub competența sa noi, Parlamentul European, Comisia pentru Petiții, poate că ar trebui să și facem mai multe activități de verificare a acestei funcții, pentru că există anumite chestiuni pe care trebuie să le clarificăm după părerea mea. Salut, de asemenea, de exemplu, abordările de până acum, poate domnul Salafracos ar putea să mă întărească formulările din raport cu privire la ele, mă refer aici la standardele pe care trebuie să le impunem administrației. O administrație lentă e o administrație proastă, așa cum un drept lent este unul prost. Deci poate că am, găsi, am putea găsi standarde comune și salut faptul că aproape toți uh, cei prezenți la audierea candidaților au spus, uh, deci cei candidați au spus că vor să vină mai des la Comisia de Petiții. Există multe cazuri în care nu se știe exact dacă e vorba de administrație sau de aplicarea dreptului și atunci cred eu că printr-o colaborare mai bună am putea să clarificăm aceste neclarități și am putea să ajungem la o cooperare consolidată între aceste două entități. Am putea, deci, găsi abordări foarte pozitive. Ați spus și câteva chestiuni generale la sfârșitul uh, raportului dumneavoastră, domnule Salavracos, și pot să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră în multe din aceste puncte, însă trebuie spus că nu există numai cei fericiți și cei mai puțin, puțin fericiți, ci există și cei mai conștiincioși și cei mai puțin conștiincioși, cei mai defavorizați și cei mai puțin defavorizați. Însă nu totul are legătură cu norocul. Trebuie să avem grijă în toate țările ca populiștii să nu vină la putere. Și nu sunt întotdeauna populiștii de dreapta, există și populiști de stânga, pentru că, după cum știm, extremele se ating. Și structurile cu care lucrează sunt aceleași la extrema stângă cu extrema dreaptă. Am auzit de o dispută, am avut o dispută cu un coleg în care se spunea că spuneam că vedem că peste tot unde partidele serioase mimează populiștii, acolo se întâmplă ca și extremiștii să devină mai uh, digerabili și atunci oamenii nu mai disting prea bine, nu mai știu exact cu cine să voteze. Și nu este bine această tendiție. Vreau, tendință. Vreau să atrag atenția asupra faptului că și noi, care provenim din țările în care se așteaptă pe bună dreptate să fie ajutați cetățenii și noi trebuie să încercăm să-i ghidăm pe oamenii din țările noastre și să avem grijă ca acolo unde ajutăm să nu se creeze situații în care cel care ajută nu mai poate să-și permită anumite facilități pentru că tocmai îi ajută pe alții. Trebuie deci să încercăm ca toți de la nord, de la sud și de la periferie să rămânem pe calea centrală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Wieland. Haideți să ne întoarcem la domnul Salavracos pentru ultimele comentarii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, celor doi colegi care au comentat. Mă bucur că și ei împărtășesc temerile mele în ceea ce privește crearea unui sistem just, echitabil în Europa, care să aducă completări democrației noastre. Este foarte clar că există tentația extremismului la dreapta sau la stânga. Da. Dacă cineva spune nu la modul foarte hotărât și cu o justificare, atunci este mai simplu. Dar dacă acel nu este spus așa cu gura pe jumătate deschisă, atunci deja ai o problemă. Tocmai de aceea eu cred că Trebuie să avem și o gândire filozofică, dincolo de gândirea politică, în legătură cu modul cu trebuie, în care trebuie să procedăm, pentru că politicienii europeni trebuie să analizeze toate problemele cetățeanului. Și dacă spun uh, toate problemele și ale tuturor cetățenilor și tuturor statelor, atunci uh, insist asupra ideii de solidaritate, trebuie să fim apropiați de cetățeni și uh, voi apăra din acest punct de vedere poziția noastră. Și mai există și alții care, unii sunt pro, alții sunt contra și uh, va trebui să ne întâlnim, să discutăm, toți avem o singură viață, și trebuie să încercăm să îi înțelegem pe cei care au probleme și să îi ajutăm. Cunoașteți și Evanghelia de altfel, știți ce ne recomandă credința și există acolo o parabolă cu bunul samaritan. Știți că Uh, fiul cel bun, la un moment dat a fost uh, dezavantajat de tatăl său în favoarea fiului cel rău. Deci, eu cred că uh, trebuie să încercăm să fim drepți. Noi cunoaștem foarte bine și istoria Germaniei și unii spun că istoria se repetă. Eu sper că uh, uh, să nu se repete acele evenimente din istorie care au dus la uh, rezultate negative. Eu cred că trebuie să încercăm să contracarăm asemenea tendințe, să repetăm istoria, dar numai cu experiențele bune. Thank you, Mr. Salavrakos. Uh, I will inform you that the... Da, domnule Salavrakos, termenul pentru amendamente este pe 24 iunie la ora 12 după masa. Iar votul va avea loc uh, la plenarea din iulie. Și apoi raportul va fi discutat uh, la plenara din septembrie. Bun, acum putem să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul privind vizita de informare în Polonia. Și dau cuvântul domnului Taylor, membru al delegației respective. Mulțumesc, doamna președinte. Și mulțumesc pentru că îmi permiteți să vorbesc am fost în această vizită în Polonia ca reacție a multor apeluri pe care le-am primit de la mulți pete petiționari. Asta s-a întâmplat pe 31 mai. Am fost deci în această vizită eu și domnul Victor Boștinaru în această vizită. Și doamna Gallagher și doamna Zalachi au uh, fost și ele de la socialiști, au fost prezente din oficiul la această vizită, eu însumi fiind de la ECER. Georgiana Sandu și Lela Pinta au uh, fost uh, parte a echipei care ne-a ajutat, precum și echipa de la uh, Vroclau. Delegația a petrecut ceva vreme în această localitate. În prima zi ne-am întâlnit cu petiționarii legați de cazul uh, gaz, gazului de șist și apoi uh, problema minerilor de lignit din uh, Silesia Minoră. și ne-am dus, ne-am deplasat în această regiune sileziană ca să constatăm la fața locului uh, efectele care ne-au fost uh, povestite, efectele mineritului. În a... Bun, dau pagina, să știți. Așadar, ce s-a întâmplat în a doua zi? Ne-am întâlnit, vă amintiți, cu geologi cu departamentul, de fapt, geologie și concesiuni miniere de la Ministerul uh, Polonez de Resort și ne-am întâlnit și cu guvernatoarea provinciei Silesia Minora, cu, minora cu director pentru dezvoltarea regională și cu reprezentanții ai uh, întreprinderilor din zonă. Aș vorbi la început despre exploatarea minieră la cer deschis. Regiunea Silesia Minoră are zăcăminte de lignit uh, semnificative. Acolo s-au identificat deci rezerve foarte mari din acest minereu. Vorbim aici de o regiune cu peste 300.000 de locuitori, 350.000 de locuitori mai precis, și cei mai uh, afectați chiar au uh, dorit un referendum pentru că nu pot să accepte ca această regiune să devină o mină la cer deschis. 95% dintre cei care s-au exprimat în acest referendum au spus că nu-și doresc ca lor să devină mine la cer deschis. Zonele cele mai afectate au fost reprezentate de către primarilor, spunând că s-au pierdut case, infrastructuri, spitale, uh, uh, clădiri de tot felul, practic uh, toată, toată structura acestor sate a fost cumva primejduită. Iată ce s-ar întâmpla dacă lignitul ar urma să fie exploatat în acest fel. Așadar, având în vedere aceste temeri exprimate de comunitățile respective, guvernul polonez spune că Leghinul este o rezervă strategică și a hotărât că în următorii ani ea va deveni foarte importantă. Se va discuta această problemă peste 30 de ani, adică protecția zonelor respective. Comunitățile sunt astfel lăsate în voia soartei, pentru că nimeni nu vrea să investească în aceste orașe și în aceste infrastructuri, nefiind siguri ce se va întâmpla dacă nu cumva toate aceste noi construcții nu vor fi rase de pe suprafața pământului când uh, guvernul Poloniei își va schimba poziția față de aceste rezerve strategice. În ultima zi am cerut să ne întâlnim cu guvernatorul regiunii și cu alți primari din zonă și vreau să vă spun că uh, în ciuda multor solicitări precedente, pentru prima dată când primarii din zona au putut să se întâlnească cu guvernatorul. Și, după părerea mea, discuția a fost constructivă între cele două părți. Foarte pe scurt uh, pot să vă mai spun că în prima zi ne-am întâlnit cu membrii militanți în organizațiile locale, nu pot să vă spun exact numele lor, că nu pot să le pronunț. Sunt persoane care au venit aici, de fapt, două surori, care au venit chiar aici la noi și ne-au vorbit așa din inimă despre uh, acest fracking. după ce delegația noastră s-a întors la Bruxelles, eu de fapt am rămas în continuare pentru că mi-am dorit să investighez în continuare la fața locului. M-am deplasat la Gdansk, care este o regiune foarte bogată în gazuri de șist. Și acolo, membrii ONG-urilor locale aveau exact aceleași probleme ca și ceilalți. Este vorba de poluarea apei, de uh, folosirea unei cantități enorme de apă pentru fracking, sporirea poluării cu dioxid de carbon și alte scurgeri de substanțe inevitabile la aceste procese. Acești, acești reprezentanți, acești militanți din ONG-uri ne-au spus și lucruri așa mai politice, poate nu aici este cazul să vă spun asta, ne-au spus că mai mulți reprezentanți politici uh, sunt acuzați și chiar uh, au fost uh, până la urmă și pedepsiți pentru acte de corupție. Am avut mari probleme în sensul că noi am dorit să ne deplasăm acolo ca un fel de prieteni și cu o viziune constructivă ca reacție la petițiile primite și ca să ne asigurăm că protocoalele, strategiile europene sunt monitorizate, respectate așa cum trebuie. O să mă opresc aici. Vom avea un raport uh, complet din partea secretariatului data viitoare, însă eu personal pot să conchid că nu există dovezi cum că linii orientative europene ar fi fost suficient urmate și nici că consultările publice uh, s-ar fi desfășurat așa cum trebuie. Pot să vă dau un exemplu. Strategia poloneză pentru energie până în 2030 a fost dată publicității, efectele asupra mediului au fost făcute cunoscute uh, pe site-ul Ministerului uh, Mediului timp de patru săptămâni, ceea ce este o perioadă foarte lungă pentru o țară cum este Polonia, aceeași ca țară care a dat acele licențe și acele autorizații în alte cazuri însă ne permitând consultările. Așadar, în ce privește aceste consultări, ele erau condiționate de anumite limitări în timp, 12 luni trebuiau să se scurgă și așa mai departe. În orice caz, nu o metodă foarte propice consultărilor și implicării publicului. În sfârșit, pot să vă spun că am resimțit uh, niște probleme cu strategia uh, guvernului polonez și cu angajamentele sale vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană în deplasarea în această zonă. Este clar că guvernul uh, polonez este foarte atent față de acel mix energetic și el trebuie să facă ceva în acest sens și uh, să nu uităm nici problema aprovizionării cu gaz din Rusia. Însă, exploatarea gazelor de chist, care este preconizată după guvernul polonez, nu ia în niciun caz în calcul reducerea acelor uh, ținte și obiective de reducere a dioxidului de carbon. de la Comisia Europeană, o persoană pe care o cunosc și care se ocupă de acest dosar, spune că implicarea publicului în acest proces trebuie să fie uh, reală. Pot să vă spun, doamnă președinte, că în acest caz nu s-a implicat absolut deloc publicul sau nu au loc acele consultări așa cum trebuia să uh, se întâmplă. Deci, iată care este experiența mea, iată ce uh, am simțit eu, am resimțit eu în această vizită, am uh, scris toate aceste lucruri într-un blog, îl puteți consulta și dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă și foarte completă. Sper că n-a fost și obositoare, joc de cuvinte în limba engleză. Obisca. Yes, that was really interesting. so, uh, A fost uh, interesant. Îmi pare rău că nu am citit ce ați uh, scris pe blog. Sunt curioasă despre ce este vorba uh, în acest raport, pentru că nu a fost foarte clar pentru mine. Dacă este vorba despre politica energetică din Polonia sau despre efectul fracturării geologice sau despre alte probleme strategice, pentru că din ceea ce ne-ați spus dumneavoastră ne-ați trecut prin toate aceste domenii și aș vrea să spun că în legătură cu strategia energetică din Polonia, guvernul lucrează și uh, se va recurge și noile surse de uh, energie. Iar dacă vorbim despre acest mix energetic, despre cum se acționează, cred că uh, misiunea ar fi trebuit să fie poate ușor uh, altfel uh, organizată cu experți din acest domeniu și poate că fi invitat și guvernul să își prezinte strategia în materie de energie. Deci, dacă uh, de asemenea, e interesant dacă minele de cărbun uh, vor rămâne în uh, noua strategie. După aceea, credeam că raportul dumneavoastră se referă și la fracturarea geologică. Dacă așa stau lucrurile, atunci această delegație a Parlamentului European ar fi trebuit să se deplaseze la fața locului, acolo unde se uh, produce uh, această tehnică de fracturare. Deci, uh, poate că atunci, într-acolo ar fi trebuit să ne îndreptăm. Eu cred că Deplasarea a fost foarte interesantă pentru dumneavoastră, pentru că ați menționat aspecte atât de diferite, dar poate că raportul a trebuit să se concentreze pe uh, principalul subiect al vizitei. Am înțeles că poate nu au existat destule ocazii de consultare, pentru că în Polonia asta este întotdeauna o problemă, dialogul adecvat, informarea uh, corespunzătoare, dar uh, eu am auzit că există și cazuri de funcționari corupți uh, în administrație. Asta am înțeles din spusele dumneavoastră. Dar uh, nu cred că putem uh, să ne luăm așa după ceea ce auzim ce spune unul și altul, pentru că și eu aud așa tot felul de zvonuri, dar noi, aceasta era o misiune de informare la fața locului, deci trebuia să se bazeze pe fapte. Da, doriți să... Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Reason for the Motivul pentru această delegație a fost să investigăm uh, cerințele petiționarilor. Și fiind dat că am vrut să analizăm lucrurile în profunzime, nu am putut să investigăm aceste cerințe și plângeri fără a înțelege de ce s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat anumite lucruri și ce ar fi trebuit să se întâmple de fapt. Iată de ce și sunt convins că atunci când va ieși raportul secretariatului, ne vom concentra pe aceasta, ne vom înțelege mai bine, pentru că eu am încercat să fac un pic altceva, dar în ciuda acestui fapt, era nevoie de investigație pe această temă, era nevoie de investigația noastră aici și acestea sunt concluziile pe care le-am uh, tras eu. În ceea ce privește vizita propriu-zisă la situl uh, în care se practică fracking-ul, am avut multe de făcut în aceste trei zile și în al doilea și într-una din zile a fost o sărbătoare legală, deci uh, Probabil că am fi putut să mergem să vizităm propriu-zis un site, o locație unde se practică fracking-ul, dar iată, în situația aceasta, eu mi-am uh, sacrificat weekendul și m-am dus în regiunea Gdansk pentru a investiga uh, singur și pentru a putea lansa o campanie pentru a discuta cu cei care sunt îngrijorați de efectele fracking-ului asupra uh, comunităților da, acum în ceea ce privește uh, mituirea, auzim cu toții uh, tot felul de vești în ceea ce privește aceasta. Eu vă voi trimite niște linkuri pentru ca să vedeți că nu e vorba de, numai de zvonuri, ci e vorba chiar de fapte. De fapt, e vorba de uh, un raport intermediar, nu? Acesta este Mie nimic din mass media nu mi se pare că a luat ceva din mass media ca și cum ai avea fapte. Bun, am avut un ping-pong aici, văd uh, între ambele părți. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și să așteptăm raportul pentru următoarea ședință. Am încheiat ultimul punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă informez că verzii au cerut să treacă de la categoria B la A, punctul 21 și punctul 24 în ceea ce privește restul petițiilor, sunt adoptate la categoria B ca atare. Vă mulțumesc foarte mult și încheiem astfel ședința comisiei noastre.